guten Morgen. Wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Letzter Sitzungstag vor der Sommer. Bună dimineața. Ne reluăm uh, sesiunea, uh, ultima înainte de vacanța de vară. Azi uh, vom avea pentru prima dată un nou format de prezentare, 5 5 minute curtea de conturi, 3 eh, minute raportorul, 3 minute coordonatorii și 2 eh, minute comisia. Discutăm primul raport special eh, privind controlul sectorului de pescuit european. 5 ehm, minute aveți cuvântul, domnul raportor, să prezentați raportul și ceasul e pornit. I have a pleasure to present for the... Mulțumesc, doamna președinte. Uh, am plăcerea să vă prezint raportul nostru special privind uh, controlul pescuitului european, uh, mai multe eforturi necesare. Știți că politica de pescuit și plățile în domeniul politicii de pescuit comune este strâns, sunt două chestiuni strâns legate de auditul și controlul strict. Nu știu dacă funcționează prezentarea. Bun, continuu pentru că văd că se pare că avem niște probleme tehnice. Întrebarea de audit era, eh, există un sistem de control eh, eficient al pescuitului european? Eh, și am măsurat datele de flotă, datele de pescuit și datele privind sancțiunile. Am examinat Italia, Spania, Scoția și încă un stat membru și am răspuns în cele din urmă la întrebarea de audit cu nu. Încă nu. Uniunea Europeană încă nu are un, un control suficient al sectorului de pescuit. Au fost realizate progrese în ultimul deceniu, dar statele membre încă nu au reușit să implementeze regulamentul de control și unele din dispozițiile acestui regulament trebuie modificate. Deci concluziile noastre sunt, în ce privește informațiile legate de registrarea flotelor, această informație nu a fost disponibilă peste tot. Am găsit diferențe semnificative între registrele de flotă în statele membre și la Comisia Europeană. Am găsit, de pildă, nave înregistrate în statul membre, ă, dar neînregistrate la Comisie și invers. Acest uh, registru, deci aceste registre încă nu sunt complete și nici nu sunt fiabile. Tocmai de aceea recomandăm stabilirea unor proceduri pentru verificarea informațiilor legate de uh, flote și registrul de flote. De asemenea, am uh, propus reguli pentru tonaj și pentru capacitatea de pescuit. În ce privește măsurile de gestionare, e nevoie de sisteme de monitorizare a navelor. 89% din flota UE nu este încă conectată la dispozitive de urmărire prin satelit. Deci, practic, o zecime din flote a fost controlată de sateliți. În ce privește cotele de pescuit și criteriile de alocare acestor uh, cote, uh, e bine, acestea nu au fost întotdeauna transparente. Unele state membre, de pildă, au delegat distribuția uh, de cote organizațiilor lor profesionale. Și asta a creat în unele situații conflicte de interes, deci nu întotdeauna existat transparență. Recomandăm ca Comisia să fie informată de uh, sistemele de, în legătură cu sistemele de alocare a cotelor pentru a crea transparență și de a uh, impune un sistem alternativ de localizare a navelor mici de pescuit. Datele privind pescuitul sunt uh, incomplete și nefiabile, în, ce, în special în ce privește uh, raportările navelor uh, mici, uh, Eh, făcute de obicei pe declarații pe hârtie. Nici eh, datele electronic eh, transmise nu au fost partajate de statele membre în mod complet. Tocmai de aceea propunem o mai bună verificare a datelor și o crearea unei platforme de schimb de date electronică. În ce privește sistemele de inspecție, acestea au fost operaționale, dar uh, Eh, sancțiunile cuprinse eh, nu sunt neapărat eh, suficient de disuasive și nu, aplic, nu se aplică tratament egal tuturor categoriilor de pescari. Deci tratamentul legal nu a fost garantat. Recomandările noastre să se instituie sancțiuni descurajante în special pentru recidiviști, deci de pentru, pentru pescari care au fost uh, sancționați de 5 ori pe an. Înseamnă că totuși uh, încălcările lor sunt uh, sistematice, dar nici sancțiunile par nu, să, să nu fie suficient de disuasive. De asemenea, am propus un schimb de date privind încălcările și sancțiunile, o recomandare care se adresează Comisiei informația pozitivă ar fi că recomandările noastre au fost uh, primite uh, într-o notă pozitivă de către Comisia Europeană, care se angajează să pună în aplicare recomandările noastre. Deci am avut o, comis- o recomandare, o colaborare, îmi cer scuze, foarte bună cu Comisia. Și sperăm că auditul nostru va avea un impact pozitiv asupra sistemului de control în uh, politica de pescuit europeană. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc și acum Comisia timp de 3 minute. Vă rog. Good morning. Bună dimineața. Da, într-adevăr, Comisia salută uh, raportul Curții de Conte Europene. Este un raport foarte important nu în ultimul rând pentru că regimul de control în uh, politica uh, comunei pescuit este un uh, indicator foarte bun pentru adaptarea și ajustarea acestei politici comune de pescuit. În plus, recent Comisia a, e, și-a finalizat propria evaluare asupra sistemului de control în domeniul pescuitului. Suntem mulțumiți că să constatăm că Uh, concluziile Curții de Conturi Europene sunt, uh, se suprapun în mare parte cu uh, cele ale Comisiei, urma controlului propriu efectat. Există unele neajunsuri în ce privește implementarea sistemelor de control de către statele membre care au grade diferite de implementare. Așadar, vom colabora cu statele membre pentru a îmbunătăți nivelul de punere aplicare și pot să vă spun că uh, am început deja cu implementarea unora dintre recomandările formulate. Curtea a semnalat că există niște dispoziții în regulamentul de control care ar trebui amendate. În această privință, am plăcerea să vă anunț, de altfel, anunțul a fost făcut și în Comisia PEș uh, mai devreme, că uh, am lansat recent o inițiativă de revizuire a sistemului de control în domeniul pescuitului. Evident, nu putem anticipa uh, rezultatul acestui proces de revizuire, dar pot să vă asigur că vom ține cont în tot acest proces de recomandările Curții de Conturi Europene. Așadar, pe ansamblu, am, uh, pot să vă spun că am început deja cu implementarea uh, recomandărilor și în revizuirea regulamentului de control vom ține cont de aceste recomandări ale Curții de Conturi Europene. Mulțumim frumos, uh, doamna Arena. Cum se face că toate aceste lucruri nu s-au făcut deja? Pentru că dacă, bineînțeles, Comisia este responsabilă aici. De ce nu s-au făcut deja aceste lucruri? Puteți să ne oferiți o poziție acum? Yes. Uh, well, as I already said... După cum v-am spus deja, Comisia recent uh, și-a încheiat uh, propria evaluare privind uh, implementarea. În general, o astfel de evaluare în privința implementării arată, așa cum arată și uh, raportul uh, uh, curții, arată că statele membre au implementat diferite, diferite sistemele de control și în mod inegal. O zonă care ne îngrijorează uh, destul de mult este legată de aplicarea sancțiunilor. Este foarte important ca sancțiunile să fie aplicate în uh, mod legal, uh, să fie proporționate, dar și descurajante. Este de asemenea important ca pescarii să fie tratați egal peste tot în Uniunea Europeană. Tocmai de aceea, recent, Comisia a lansat o un proces de revizuire a sistemului de control în toate statele membre. În ce privește implementarea, au fost deja identificate neajunsuri legate de implementarea uh, elementelor legate de uh, culegerea, procesarea și transmiterea datelor. Datele de uh, legate de uh, cantitățile pescuite a fost uh, și ele subiectul unor uh, analize separate. Elementele acestea au o dimensiune legată de implementarea actului curent în vigoare, dar sunt și indicatori importanți pentru gestionarea pe viitor a politicii comune de pescuit. Și Eh, raportul curții arată foarte clar că în legătură cu vasele de mici dimensiuni există eh, probleme de raportare a datelor. În inițiativa pe care a lansat-o recent eh, pentru revizuirea regulamentului de control, Comisia se va concentra în special asupra acestui element. Evident, evident că mai sunt și alte dimensiuni, dar timpul astăzi e foarte limitat pentru a vă uh, detalia toate concluziile, recomandările uh, curții și pentru a vă spune deja care sunt acțiunile pe care le-am lansat sau pe care uh, ni le propunem pentru a fi lansate în următoarele timp. Mulțumesc, că o să, o să revenim oricum asupra acestui subiect. Documentul de lucru este în curs de diseminare, raportorul nu-i prezent în sală. Trecem acum la raportul special eh, prin, din, nou, din 2017. Doamna Jacobson este raportare pe raportul eh, privind eh, traficul de ființe umane în sudul și sud-estul Asiei. Vă rog, doamna Jacobson. Gentlemen, ladies and gentlemen, Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc pentru șansa de a vă prezenta acest raport special privind lupta împotriva traficului uh, cu ființe umane în sudul și sud-estul Asiei. Traficul de ființe umane este o activitate infracțională cu mare profitabilitate, dar este și o amenințare la situația de securitate în general. Ea implică recrutarea, transportul sau transferul persoanelor cu utilizarea forței, coerciției, cu scopul final al exploatării. Majoritatea victimelor sunt femei sau fete și uh, scopurile de exploatare sunt uh, în munca forțată și exploatarea sexuală. Cu toții avem o imagine diferită asupra acestei situații, de aceea permiteți-mi să vă dau niște cifre obiective. Europol estimează că uh, Daunele anuale eh, rezultate de pe urma traficului de ființe umane este 29 de miliarde de euro. Și Global Slavery Index a arătat că circa 46 milioane de oameni se află în capcana unui, unui sclavagism modern, din care două treimi provenind din Asia. Am auditat 35 de proiecte în 10 țări diferite din uh, regiune, în valoare totală de 31 milioane de euro. Lupta împotriva traficului de ființe umane este o luptă care va dura mult. Este însă important să recunoaștem și să abordăm cauzele uh, acestor, uh, acestui fenomen infracțional, care sunt uh, pe lângă cele economice și populaționale și de sănătate. Sigur că dacă vrei să nu mai ai buriene în grădină, trebuie să stârpești răul de la rădăcină și proiectele despre care vorbim uh, vin să abordeze uh, problemele cele mai grave ale oamenilor care ajung uh, victime ale traficului de ființe umane. Tocmai de aceea ne-am concentrat auditul pe țările sursă ale acestui fenomen. Și de aceea ne-am concentrat pe țările Asiei de Sud și de Sud-Est, unde Fenomenul infracțional al traficului de ființe umane a fost considerat uh, și recunoscut ca o problemă majoră. Auditul a examinat în ce măsură sprijinul UE pentru lupta împotriva traficului de ființe umane a fost efectiv, eficient și uh, a, a analizat în ce măsură Uniunea Europeană are o abordare cuprinzătoare și coerentă de luptă împotriva acestui fenomen și în ce măsură asistența UE a contribuit la contracararea fenomenului. Ce am găsit? În general, am conchis că Uniunea Europeană a avut uh, o eficacitate parțială în a sprijini lupta împotriva traficului de ființe umane în Asia de Sud și de Sud-Est. Cadrul de referință european oferă o abordare cuprinzătoare a, pentru lupta împotriva uh, traficului de ființe umane. Însă, nu au fost specificate, nu sunt specificate în acest cadru de reglementare uh, obiective sau ținte uh, clare, pentru că asta ar, ar uh, permite, într-adevăr, să fie mai ușor măsurabile eforturile noastre. Am găsit că dialogul pe tema drepturilor omului este un instrument extrem de util. Însă Uniunea Europeană nu a reușit să stabilească noi parteneriate în lupta împotriva uh, traficului de ființe umane în regiune. Un alt instrument uh, de luptă împotriva uh, traficului de ființe umane este finanțarea de către UE a unor proiecte concrete transpuse la fața locului de ONG-uri locale. Auditul nostru a arătat că există rezultate pozitive ale acestor proiecte susținute, și, dar uh, de multe ori aceste proiecte nu, sunt, uh, nu au caracter durabil permanent și deci impactul ar putea fi îmbunătățit. Este dificil să legăm deocamdată evoluția fenomenului infracțional în cauză de uh, finanțarea, alocările și rezultatele obținute prin proiecte finanțate cu sprijin european. Recomandările noastre sunt următoarele. Suntem conștienți că Comisia încearcă să elaboreze o nouă strategie în domeniu pentru perioada de după 2016 și așteptăm ca Comisia Europeană să publice rezultatele strategiei aplicate în perioada 2012-2016. Așteptăm ca acest cadru de reglementare strategic împotriva traficului de ființe umane să fie optimizat, asemenea impactului care trebuie să rezulte din proiectele sprijinite de comisie. Comisia trebuie să sprijine proiectele care au cea mai mare șansă de a avea un impact sensibil asupra traficului de ființe umane. Combaterea traficului de ființe umane necesită, reclamă un uh, nou set de priorități uh, și măsuri pe consecință. Mulțumesc pentru atenție. Herzlichen Dank. Mulțumesc. Bim. Și acum, uh, domnul seniore, trei minute din partea Direcției Generale DEFCO. Thank you, Chair. <clears throat> The Commission welcomes the report. Mulțumesc, domnul președinte. Comisia salută raportul Curții de Conturi legat de sprijinul european acordat uh, luptei împotriva traficului de ființe umane în Asia de Sud și de Sud-Est. Recunoaștem că, pe ansamblu, această luptă s-a îmbunătățit, dar mai sunt multe de făcut, evident. Comisia colaborează uh, strâns cu Serviciul de Acțiune Externă pentru că uh, traficul de ființe umane face parte din angajamentele asumate de Uniunea Europeană pentru combaterea generală a încălcărilor drepturilor omului. Există tot mai multe dialoguri constructive cu țările din Asia de Sud și de Sud-Est în cadrul ASEAN și ASEM, dar și în alte contexte instituționale. Este un proces uh, care consumă resurse, necesită timp și necesită cooperare eh, strânsă, detaliată cu fiecare stat eh, implicat. Examinăm trendurile, problemele care apar, reevaluăm în continuu eh, strategia noastră și planificăm împreună cu partenerii noștri acțiunile de care este nevoie. În principiu, urmărim și schimbarea contextului sociopolitic și economic printr-o abordare cuprinzătoare și soluții țintite, individualizate, așa cum recomandă și Curtea. În ce privește recomandările Curții, Comisia va trece la implementarea recomandărilor, în special în ce privește actualizarea listei de priorități pentru cadrul de reglementare post-2016 vom, uh, ne vom concentra mai mult uh, pe traficul uh, de ființe umane în dialogul structurat cu țările vizate și Comisia va trage învățămintele de pe urma activităților din trecut. În ce privește orientarea operațională pentru activitățile din teren, aceasta va fi actualizată și extinsă și va exista o raportare mai detaliată și mai tehnică. În ce privește recomandarea numărul 2, problemele uh, sus, uh, constatate de curte au apărut în niște situații dificile socioeconomice. Ele sunt cunoscute Comisiei, dar pentru a reuși să acordăm, de pildă, uh, asistență directă victimelor, aici apar priorități, probleme de partea noastră în implementare. Tot mai, totuși, atunci când pregătim uh, implementarea unor măsuri și acțiuni în domeniul uh, traficului de ființe umane, vom urma recomandările curții în ce privește sprijinul UE în lupta împotriva traficului de ființe umane în Asia de Sud și de Sud-Est. Și acum, domnul Salafranca, două minute. Și grafia, senora președinta. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru raportul prezentat în această dimineață în legătură cu această temă, un subiect groaznic, traficul de ființe umane, care un procent foarte mare, aproape 80% este vorba de femei. Este vorba de exploatare sexuală, căs- căsătorii forțate, muncă silnică și în fața acestui flagel Uniunea Europeană nu poate să rămână impasibilă. Am ascultat cu multă atenție importanța de care se bucură acest fenomen vorbim de peste 40 de milioane de persoane, uh, cifre de criminalitate care uh, însumează cifre mai mari decât traficul de arme și trebuie să încercăm să fim eficienți în lupta împotriva acestui flagel. În cele 10 state examinate, proiectele Uniunii au fost până acum uh, parțial eficiente eu cred că este vorba de o problemă care are o dimensiune mondială și că Uniunea Europeană, în mod uh, normal, vrea să fie un partener strategic statele din sud-estul Asiei, statelor din sud-estul Asiei și, după cum am văzut cu ultimele acorduri cu Thailanda, Corea de Sud, Singapore, trebuie să ținem cont de această Uh, prioritate care corespunde cu valorile pe care le apărăm. Am luat note cu mult interes, doamnă președinte, de observațiile și uh, răspunsurile comisiei față de această problemă. Este o problemă care trebuie să se rezolve printr-o colaborare între comisie, SEAE și instrumentele financiare de care dispunem, instrumentul de ajutor pentru dezvoltare și instrumentul pentru drepturile omului. Cred că putem îmbunătăți activitatea noastră. Am luat, not, am luat notă pozitivă de prevederea Comisiei de a reexaminare recomandările făcute de Curtea de Conturi și anume ca acțiunea noastră să se situeze într-un context mai strategic și de asemenea să tragem învățăminte din uh, proiectele din trecut au, am avut uh, proiecte care au înregistrat îmbunătățiri, însă nu știm dacă se datorează uh, acțiunilor noastre sau unor factori externi. Deci avem nevoie de opțiuni mai integrate uh, și împreună cu organismele internaționale, ONU, e unul dintre actorii cei mai importanți și Aș invita Comisia ca pe, acest, pe această cale deja asumată să țină cont de aceste sugestii și să vedem cum împreună putem să uh, utilizăm mai bine pentru că nu trebuie să uităm că o parte foarte mare din aceste persoane ajung pe teritoriul european 300 până la 400 de mii de victime ajung pe teritoriul Uniunii și trebuie să cooperăm în cadrul acordurilor regionale și bilaterale pe care le-a semnat Uniunea, trebuie să găsim cu interlocutorii noștri un canal care să ne permită să fim mai eficienți în planificarea și lupta împotriva acestui flagel care este una dintre problemele cele mai Uh, rușinoase care amenință societatea noastră. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Ja, vielen Dank. Damit sind wir am Ende dieses Tages. Mulțumesc, cu asta am ajuns la capătul acestui punct de plenare de zi. Dar vreau să, totuși, să dau cuvântul uh, uh, domnului Țel, raportor pentru controlul în domeniul pescuitului. A ajuns uh, mai târziu. Mulțumesc, doamnă președinte. Din păcate am petrecut mai mult timp de la aeroport încoace decât de la Berlin la Bruxelles, în avion. Vreau să mulțumesc domnului Wojciechowski și echipei sale pentru faptul că s-a a plecat asupra problemei controlului um, uh, în domeniul pescuitului. Um, imaginea pe care ne-o prezintă Curtea de Conturi uh, nu este însă deloc satisfăcătoare. Ceea ce am convenit împreună pentru a genera și garanta un pescuit durabil și pentru a asigura fondurile haleutice și pentru generațiile viitoare, s-a implementat doar cu mari neajunsuri de către statele membre. Și plângerile colegilor din uh, Comisia PEș um, sunt, uh, sunt justificate mai mult decât plângerile pescarilor pe care, um, sincer, nu le mai înțeleg încet încet. Dacă vrem ca pescuitul să fie durabil și sustenabil uh, și pe viitor, atunci trebuie uh, să se, lucre, să se implementeze regulamentul de control, pentru că deocamdată aici este, acesta este eludat, uh, sunt folosite tot felul de șireclicuri și chiar fraude pentru a nu-l aplica. Deci, raportul Curții de Conturi este o bună bază pentru revizuirea sistemului de control. O să elaborez și un document de lucru pe acest uh, subiect și m-ar bucura dacă în Comisia de Control Bugetar am putea organiza chiar o audiere uh, care să trateze inclusiv documentele care uh, ne-au fost furnizate de Curtea de Conturi, dar trebuie să analizăm și acordurile de parteneriat pe care Uniunea Europeană l-a semnat în materie de pescuit. Deci și acestea ar trebui examinate. Mulțumesc frumos că mi-ați dat încă o dată cuvântul, doamnă președinte. Da, într-adevăr, uh, acum uh, folosim un nou uh, format de dezbatere a rapoartelor speciale ale Curții de Conturi, 10 minute. Știu că este timp insuficient pentru a dezbate teme pe cum pescuitul. Poate că o să organizăm, deci, o o astfel de audiere. Trecem acum la raportul special numărul 10 din 2017 privind uh, sprijinirea uh, fermierilor uh, tineri. Fără a fi citit raportul, cred că Uniunea Europeană încă n-a făcut suficient pentru a sprijini tinerii agricultori. Majoritatea covârșitoare a <clears throat> fermierilor are cel puțin 65 de ani, deci ceva pare să nu funcționeze în acest uh, sistem. Raportor este colegul Wojciechowski, membru al uh, CCE. Uh, aveți cuvântul. Thank you, Madam President. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă prezint raportul special Sprijinul acordat de UE tinerilor agricultori ar trebui să fie mai bine direcționat pentru a promova o reînnoire efectivă a generațiilor. Aș dori să vă încurajez să studiați aceste date din raportul nostru, care sunt foarte interesante și date care ar trebui să ne îngrijoreze ne arată că populația fermierilor din ultimul deceniu, din 2005 până în 2013, a scăzut de la 14,5 milioane la 10,7 milioane. Pierdem în Uniunea Europeană aproape 4 milioane de fermieri pe deceniu, deci 400 de mii de fermieri pe an și aproape o mie de ferme pe zi. Și tinerii fermieri, din păcate, populația tinerilor fermieri a scăzut de la 3,3 milioane în 2005 la 2,3 milioane în 2013. acest, pe acest grafic puteți vedea reducerea populației și a ă, ca, suprafeței deținute de la 58 de milioane de hectare la 52 de milioane de hectare. hectare. A scăzut ă, populația și suprafața deținută. cred că de interes pentru dumneavoastră sunt doar două state membre în Uniunea Europeană în care populația tinerilor fermieri sub 35 este de mai mult de 10%. Austria și Polonia și pe de altă parte avem doar trei state membre în care populația uh, fermierilor pe de peste 65 de ani este mai puțin de 10%. Sunt doar trei state membre, Germania, Austria și Polonia. Dar, de exemplu, în Portugalia, populația peste 65 de ani este peste 50%. Și în Uniunea Europeană cheltuim aproape 10 milioane, miliarde de euro pentru sprijinul acordat tinerilor agricultori în perspectiva financiară și nu observăm niciun fel de impact pozitiv pentru renuirea generațională. Există o anumită reînnoire generațională în anumite statele membre, însă, în medie, în Uniunea Europeană, acest lucru nu se întâmplă. Concluziile principale ale raportului nostru sunt că există puține probe că susținerea Uniunii Europene a susținut tinerii agricultori și a îmbunătățit reînnoirea efectivă a generațiilor. În general, necesitățile tinerilor fermieri nu au fost suficient analizate și aceste ajutoare au răspuns doar parțial necesităților fermierilor. Um, recomandăm să se îmbunătățească logica intervenției. Aș dori să vă spun că nu există o problemă, nu este o problemă a statelor membre sau a regiunilor sau a fermierilor. Nu am constatat abuzuri. E o problemă din logica acestui eh, pachet, care nu este corectă, conform constatărilor noastre. Poate problema este că încercăm să prescriem același medicament eh, tuturor eh, situațiilor. Structura de vârstă este foarte diferită în statele membre Există state membre în care această populație de plus 65 de ani este mai mică de 10%, în alte state mm, reprezintă mai mult de 50%. Și viitoarea PAC ar trebui să fie țintită mai bine pe, pe uh, problemele specifice ale statelor membre. Vă mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat posibilitatea de a vă prezenta acest raport care ar trebui să fie util pentru în uh, dezbaterea viitoare în legătură cu uh, ajutorarea tinerilor fermieri. Alex. Mulțumesc uh, foarte mult pentru vești uh, de-a dreptul traumatice din partea Direcției Generale pentru Agricultură acum. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia salută acest raport special și împărtășește avizul Curții Europene că susținerea pentru fermierii tineri este vitală dacă vrem să ajungem la noile generațiilor. Am, în pregătirea acestei noi perioade am îmbunătățit măsurile existente în al doilea pilon și am adăugat un, alt, un element suplimentar la piețele plățile directe. Vreau să vă reamintesc câteva aspecte. În primul rând, domeniul de aplicare al, al auditului. În principiu, avem două eh, sisteme de susținere există provocările financiare din eh, anii inițiali ai înființării eh, fermelor și mm, fermierii tineri plătesc, primesc o plată suplimentară pe lângă plata directă. Este un element obligatoriu pe care trebuie să aplice toate statele membre și faptul că Curtea de Conturi ține cont în analiza sa doar de această plată suplimentară acordată tinerilor fermieri care ajunge, se care ajunge la 2,6 miliarde pe perioada respectivă, se subestimează eforturile noastre. În realitate, tinerii fermieri în perioada 2015-2020 au primit uh, plăți directe în totalitate de 15 miliarde de euro. Deci, cred că logica este că există necesități financiare specifice, incertitudini și am dorit să îi ajutăm pe tineri fermieri în această situație. În ceea ce privește dezvoltarea rurală, situația este ușor diferită. Aici, în principiu, susținem același obiectiv, renoirea efectivă a generațiilor, în primul pilon, însă susținerea este mai specifică și include o serie de măsuri între care statele membre pot să aleagă, pot să decidă pachete, ce fel de tip de susținere să acorde tinerilor fermieri în urma unei evaluări efectuate de statul membru. Ar fi dificil la nivelul Uniunii să identificăm o rețetă generală pentru a rezolva problemele tinerilor fermieri, pentru că situația diferă de la un stat la altul. După cum am menționat deja și de altfel și Curtea de Conturi statele membre aleg uh, măsurile specifice din dezvoltarea rurală și aici există și o țintire pe obiective, identificăm necesitățile, există un plan de afaceri pe baza căruia se acordă susținerea. Fermierii sunt vizați prin criterii de selecție, și statele membre definesc o, o uh, mărime minimă a um, acestor întreprinderi agricole care să fie, pot, pot să fie susținute. În al doilea pilon avem cheltuieli de 6,4 miliarde și avem 177.000 de tineri fermieri care trebuie să fie susținuți. Din punctul nostru de vedere, cele două domenii, primul și al doilea pilon, sunt obligatorii. Aici asistența este obligatorie prin uh, conceptualizarea elementului, însă mai există și un alt element, și anume că nu avem doar o problemă legată de tinerii fermieri, ci și de uh, fermieri în vârstă care nu părăsesc ocupația. Deci avem multe state membre cu mulți uh, fermieri în vârstă care își păstrează activitatea datorită uh, acoperirii sociale, sociale insuficiente, deci fac un fel de activitate de subzistență, în special din cauza ocupării în zonele, zonele rurale. Sunt multe aspecte care trebuie să fie revizuite, suntem de acord cu curtea. Aici este vorba de revizuirea măsurilor în perioada viitoare pentru a vedea ce putem face mai bine, diferit și, bineînțeles, ne asumăm recomandările și angajamentul de a examina lucrurile. Bineînțeles, în momentul actual nu, pot să, nu putem să ne angajăm în legătură cu următoarea perioadă, însă nu putem să înlocuim statele membre în identificarea necesităților specifice vom merge spre o țintire mai bună a măsurilor și vom uh, lucra cu statele membre pentru a îmbunătăți evaluarea, însă întreaga politică trebuie să fie proporționată și corespunzătoare. Vă mulțumesc. Der Plan war, dass wir da, planul uh, era acela de a prezenta rapoartele speciale timp de 10 minute și um, acest lucru funcționează doar dacă toată lumea respectă timpii de vorbire. Până acum nimeni n-a făcut-o. Doamna Kadenbach. Îmi permiteți și mie să nu respect uh, timpul de intervenție? Ba nu, spune doamna președinte, doamna Iacobson a respectat timpul. Doamna Kadenbach, mulțumesc foarte mult. Curții de conturi, și fostul nostru coleg domnului Wojciechowski, cred că vedem într-o manieră dramatică faptul că fondurile europene nu ating obiectivele dorite. În continuare avem o situație în care nu există suficienți tineri care să vină din urmă în ceea ce privește agricultura. De aceea, trebuie să analizăm cu mare atenție acest raport special Există poziționări foarte diferite, ceea ce a arătat deja poziționarea Direcției Generale pentru Agricultură din partea Comisiei. Avem nevoie de diversitate, nu doar de biodiversitate, ci și de o diversitate în ceea ce privește modul de a face agricultură pentru că, iată, vedem că suprafețele agricole cresc și cresc, chestiune pe care administrate de o singură întreprindere, ceea ce nu vrem uh, pe termen lung. Avem nevoie de siguranță alimentară pe termen lung în Europa, ceea ce nu se poate face decât pentru o agricultură funcțională. De aceea trebuie să discutăm foarte serios aceste chestiuni. În prezentare, în prezentarea Direcției Generale pentru Agricultură s-a arătat că um, există o serie întreagă de factori care interacționează aici. Plasa de socială are un rol de jucat, de asemenea chestiunile care țin de politica regională, pentru că trebuie să existe un spațiu uh, în care tinerii să fie motivați să își stabilească domiciliul la țară sau pe anumite insule sau în alte zone depărtate. Trebuie să ne regândim, poate, sistemul de stimulente în agricultură, pentru că nu se poate să stimulăm doar cantitatea, ci trebuie să punem accentul pe calitate și diversificare. Toate aceste lucruri ne cer să nu uh, ne declarăm mulțumiți cu această scurtă prezentare de astăzi. E important să elaborăm un document de lucru, iar în și să îl discutăm mai intens în ședințele noastre a Comisiei pentru Control Bugetar pentru a trage concluziile care se impun. Pentru că, pe de o parte, sigur, e nevoie de o anumită flexibilizare în pilonul 2 pentru a putea arăta, însă când ne atingem obiectivele, e nevoie și de criterii suplimentare, pentru că, iată, vedem că modalitățile diferite de abordare în statele membre duc la rezultate diferite, însă nu știm de unde să ne, orientăm, unde să ne orientăm după cele mai bune practici în acest sens. Mulțumesc foarte mult. Propun ca această temă să mai fie pusă pe ordinea de zi și de câte grupurile politice cu măsuri concrete. Eu cred că și audierile și atelierele pe care le propunem să fie îmbunătățite și iată aceasta ar fi o temă care se impune. Unele măsuri, până la urmă, duc și la imposibilitatea de a atinge obiectivele. Iată că am generat o problemă pe care nu o putem rezolva. Vreau să vă anunț că coordonatorii au decis că în cazul acestor rapoarte speciale, dar uh, raportorii să mai primească cuvântul. Trecem acum la punctul 13 de pe ordinea de zi. Pregătirea poziției Parlamentului privind CFM-ul post-2020. Raportor este domnul Sarvama, care și are cuvântul în cele ce urmează. Încă o dată, coordonari, raportori au căzut de acord ca doar uh, raportorii să intervină la aceste rapoarte speciale. De aceea continuăm cu ordinea noastră de zi, iar următorul punct de pe ordinea de zi este punctul 13, pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020. Domnul Sarvama are cuvântul, care este raportor. Thank you, Madam Chair. Um... Mulțumesc, doamne președinte. Voi trece direct uh, la mezul subiectele. După, subiectele. după cum știți, Comisia trebuie să publice propunerea pentru următorul CFM în iunie 2015, în iunie sau cel mai târziu în septembrie. Și noi pregătim un raport de inițiativă pentru ca Parlamentul să poată să se exprime în legătură cu următorul CFM și pentru a influența poziția Comisiei. Sperăm. Am auzit din partea comisiei că comisia deja înaintează cu lucrările și deja uh, sunt destul de avansați în pregătiri. Comisia de control bugetar va fi una dintre cele care va contribui un aviz. Punctul de plecare pentru acest aviz este să influențăm uh, pe cât de mult posibil acest uh, buget. Nu avem niciun motiv să ne reținem, pentru că ca raportori pentru raport, după cum ne-au uh, evidențiat raportorii, inițiativa lor va fi formată din două părți prima parte referitoare la problemele bugetare și a doua pe a, a, zone politice. Și deja am discutat despre acest lucru în mod exhaustiv cu Comisia Bugete și cred că avem o șansă bună de a pregăti un aviz uh, foarte cuprinzător. Așadar, am deja câteva subiecte preliminare. Și am putea deja să contribuim în acest moment pentru că în ceea ce privește programul am încercat să uh, extind termenele cât mai mult posibil. Uh, pe buget vom avea propriul nostru text uh, pregătit în decembrie. La Parlament vom discuta propriul nostru raport de inițiativă în ianuarie, deci totul trebuie să fie pregătit pentru plenara, plenara din martie. Așadar, vreau să ne folosim de acest termen cât de mult posibil. În momentul de față uh, examinăm acest raport fie în uh, octombrie, în 11 sau 12 octombrie. În orice caz, acest raport va fi emis în uh, ultima săptămână din septembrie, ceea ce ne uh, dă o oportunitate foarte bună să ne gândim la aceste aspecte în timpul vacanței de vară. Vreau să parcurg câteva dintre ideile pe care le am uh, în momentul de față. În momentul de față, bineînțeles, totul este deschis uh, discuțiilor. Dacă ne uităm la rubrici, ar trebui să avem un aviz în legătură cu o serie de aspecte bugetare, nu doar la da, controlul bugetar. Însă dacă încep cu controlul bugetar, evaluarea cheltuielilor Uniunii este o, o, o primă uh, un, acțiune pe care ar trebui să o întreprindă Comisia pentru a planifica mai bine perioada post-2020. Deci cred că trebuie să solicităm o revizuire foarte comprehensivă a cheltuielilor pentru a evalua măsura în care alocarea resurselor de la buget reflectă prioritățile strategice și există și uh, problema ciclurilor bugetare. Uh, Parlamentul a cerut schimbarea ciclului de la șapte ani la cinci ani pentru a facilita planificarea. Rezultatele evaluărilor uh, comisiei ar putea să fie utilizate pentru a ne asigura că mecanismele administrative și de control sunt fiabile la tot, la fiecare nivel și, bineînțeles, ținând cont de cum uh, se pot preveni fraudele și neregulile. Evaluarea bazată pe risc este bineînțeles și ea inclusă, ar trebui să ne gândim la din ce în ce mai multe modalități de a focaliza controlul resurselor pentru a avea uh, controle cât mai eficiente posibil. Așadar, dacă trecem mai departe la obiective și priorități, care ar trebui să fie examinate. Bugetul trebuie să se adapteze la schimbări neașteptate de circumstanțe și de aceea este de interes și pentru controlul bugetar să ne asigurăm că ceea ce se întâmplă în planificarea CFM va fi logic și în anii ulteriori. cred că trebuie să solicităm o mai mare simplificare și o povară mai puțin birocratică, o scădere a povării birocratice. De asemenea, după părerea mea, ar putea să apară câteva cuvinte legate de bugetarea bazată pe perform- performanță, o mai bună prioritizare a obiectivelor către rezultate concrete. Atunci însă de ce să nu utilizăm ocazia aceasta pentru a vedea cum uh, vom ajunge să avem bani la buget, uh, dat fiind că uh, pagubele cauzate de Brexit vor deveni o realitate. Mai am și alte gânduri preliminare, însă vom uh, însă mă voi opri aici. Cred că în momentul actual uh, există o povară destul de mare și problema actuală este mai degrabă cum să definim, definim mai bine domeniul de aplicare pentru a avea un aviz. Uh, deci, domnul președinte, Acestea sunt observațiile mele deocamdată. Mulțumesc, domnul Ali, pe lista de vorbitori. Mulțumesc pentru informațiile pe care le-am primit din partea colegului Sarvama. Iată, că ne arată aceste lucruri, cum mai putem uh, continua cu CFM-ul din punctul nostru de vedere. În ceea ce privește CFM-ul viitor, cred că ar trebui să analizăm lucrurile în Europa din perspectivă mai largă. Avem un buget anual și avem și CFM-ul pe o perioadă de 5 la 7 ani. Haideți să presupunem că începând cu următorul CFM, durata acestui cadru va fi doar de 5 ani, astfel încât să avem un plan uh, practic cincinal în perspectivă mai amplă lipsește ceva. Unde este vina pe termen lung? preferabil cu o durată de 10 până la 15 ani, timp ce planul anual are proiecții financiare mult mai detaliate și CFM-ul este un uh, planificare a plăților pe termen mediu. Viziunea pe termen lung este mai degrabă o afirmație a direcției strategice pentru a avea eficiență pentru atingerea unei valori adăugate europene în distribuirea resurselor, trebuie să avem o viziune în ceea ce privește rezultatele pe care vrem să le obținem peste 10 ani și ce obiective intermediare trebuie atinse între timp. Asta presupune ca mai întâi să avem o strategie precum 2020, în acest sens în pentru 2030. De aceea trebuie să continuăm cu planificările pe termen mediu ne aducem aminte la finele 2014 uh, situația plăților amânate care a fost uh, una rușinoasă. Haideți să planificăm mai bine pentru viitor. Cred că trebuie discutată o modificare a abordării pentru CFM într-un for corespunzător. Problema acestor cadre financiare multianuale este că se termină brusc și uh, reiau tot așa la începutul următoarei. Pentru a evita aceste lucruri, ar ar trebui să inventăm un alt sistem în care fiecare CFM să aibă aceeași durată. Următorul CFM ar trebui să preia parțial pe cel precedent. Această suprapunere ar putea să contracareze astfel de vârfuri de plată. Mulțumesc foarte mult. Doamna Iala Sender urmează pe lista de vorbitori două minute. Ba nu, domnul Liberațchi pentru început. Două minute. Mulțumesc foarte mult. În primul rând aș dori să îl felicit pe domnul Sarvama pentru proiectul său de raport foarte echilibrat și foarte precis. Petri a fost uh, disponibil în a arăta care sunt punctele cruciale până la urmă. Noi ar trebui să punem accentul pe eficiență și eficacitatea utilizării resurselor și să recomandăm planificarea în acest domeniu unde se regăsește cea mai mare valoare adăugată europeană care să corespundă strategiei abia adoptate prin declarația de la Roma din martie anul în curs cu privire la viitorul UE27. Următorul lucru important pentru noi ține de Brexit. După Brexit, PIB-ul mediu pe cap de locuitor va fi mai scăzut pentru UE27, ceea ce va afecta politica de coeziune și va trebui să vedem în ce măsură se va modifica distribuirea fondurilor în interiorul CFM. Uniunii Europene. Acum, dacă CFM-urile de 5 sau 7 ani e mai puțin important, important este să funcționeze. Acum, în ceea ce privește zona euro, nu există încă o decizie finală, este o dezbatere. S-ar putea însă să fie o decizie importantă. Eu cred că, așa cum spunea și Petri, ar trebui să așteptăm și să vedem uh, ce se va prezenta și să reacționăm la timp. Rolul nostru este cel care este, însă putem contribui la crearea mai rapidă și mai eficientă a acestui cadru financiar multianual. În ceea ce privește rata de eroare, pot să susțin spusele raportorului. Mulțumesc, doamnă președinte, și îmi cer scuze că trebuie să plec la altă întâlnire. Mulțumesc. Urmează acum doamna Ayala Sender pe lista de vorbitori. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu aș dori să-i mulțumesc domnului Sarvama pentru acest schimb de opinii. Și noi ne gândim la niște recomandări mai concrete. Pentru început, aș dori să amintesc faptul că Curtea de Conturi ne-a amintit că printre greșeli se numără și faptul că nu se indică beneficiarul efectiv la anumite programe. Este o greșeală, sigur, care se îmbină și atunci când vorbim de resursele proprii, sigur că trebuie să avem ambiția necesară, să urmărim obiectivele până la capăt și în ceea ce privește obiectivele stipulate de Consiliu. Și, evident, trebuie să analizăm lucrurile și din contextul Brexit. Trebuie să încercăm să abordăm acest handicap Brexit și poate că trebuie să complem, intervenim complementar și cu fonduri proprii. Nu este suficient doar să reduci fonduri. Mă îngrijorează în însă perspectiva CFM-ului după 2020. Încă nu uh, avem curajul să ne uităm ce se va întâmpla după 2020, lucru care mă îngrijorează. Apoi, un proiect de buget despre care toată lumea spune că va fi mai redusă și nu știm cu ce resurse proprii uh, vom uh, veni în completare. Iată că există multe neclarități și ar fi important să nu facem greșeala să dotăm financiar suficient obiectivele pe care vrem să le atingem începând de la politica de coeziune, care a dat rezultate bune, sau politica agricolă, pentru că încercăm să obținem ceva, nu doar pentru agricultura europeană, ci vrem să îi convingem și pe ceilalți să facă ceva. Apoi mai există și infrastructura și așa mai departe. Domnul Sarvama spunea că va ține cont și de faptul așa cum s-a văzut și ieri, în cazul FC2, în care constatam că Consiliul pune accentul pe apărare și iată că și în cazul EFSI noi trebuie să insistăm asupra finanțării. Sigur că este vorba aici și de capacitatea de a exercita control aici și lucrurile par să devină din ce în ce mai dificile. De aceea trebuie să avem grijă ca bugetul european să rămână unul european și să nu uh, fie decupat oarecum așa prin garanții și așa mai departe. Și nu este doar părerea mea, ci și altor colegi. Apoi, cooperarea pentru dezvoltare, plan cu Africa, acordul cu Turcia. Deci, iată, două minute, spune doamna președinte și întrerupe vorbitoarea. die Europäische Kommission erhält Frau Schmidt-Faber das Wort, bitte. Din partea Comisiei Europene, doamna Schmidt-Farber. Yeah, thank you, Madam Chair. Uh, Schmidt-Faber, yeah, <laughs> okay, yes, my name is Schmidt-Faber. Okay. Uh, no, thank you, Madam Chair. Um, Numele meu este Schmidt-Farber. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc domnului raportor pentru prezentarea elementelor raportului dânsului. De fapt, reflectă și argumentația noastră pe care am publicat-o în documentul nostru de reflexie cu privire la finanțele europene. O serie întreagă dintre aceste idei se regăsesc și acolo. Într-adevăr că am, am început cu contextul Brexitului, este o provocare majoră cu care ne vom confrunta în viitorul cadru financiar multianual, cum vom putea completa ceea ce lipsește în parte cu resurse proprii, în parte cu reprioritizări și de aceea am fi amânat propunerea noastră. Vrem să știm cu cât va contribui Regatul Unit până la urmă în contul obligațiilor trecute și acest lucru va fi un factor important pentru valoarea viitorului cadru financiar multianual. Ați văzut însă probabil în documentul de reflecție faptul că principiul după care ne ghidăm este valoarea adăugată europeană, unde am folosit un um, indicator uh, de tip uh, semafor. Dacă impactul uh, în ceea ce privește valoarea adăugată este minim, atunci nu ar trebui finanțat. Dacă impactul este mediu, ar trebui cofinanțat de la UE și dacă această valoare europeană adăugată este foarte ridicată, atunci finanțarea ar trebui să fie completă. Acesta ar trebui să fie principiul director pentru viitorul CFM. Vom analiza toate programele în ceea ce privește cheltuielile, vom analiza toate rapoartele curții de conturi. Și aceste lucruri se vor regăsi în propunerile sectoriale, în valorile de impact și, în final, în propunerea pentru viitorul cadru financiar multianual. Și, într-adevăr, un alt uh, element important se referă la uh, Folosirea suplimentară a altor instrumente bugetare și garanții trebuie să fim mai flexibili pe viitor și să evităm alocarea unui număr atât de mare de fonduri către statele membre în avans, probabil că vom avea nevoie de rezerve de program nealocate pentru a putea reacționa la uh, chestiune prevăzute. Și, într-adevăr, în ceea ce privește durata, avem mai multe opțiuni. 5, 7, dar și 5 plus 5, cu o revizuire serioasă la mijlocul termenului pentru a putea alinia CFM-ul la ciclul politic. Mulțumesc! Pot să vă întreb ce planificați pe politica agricolă, pentru că tocmai am înțeles din raportul special că avem o mare problemă în ceea ce privește rentinerirea în rândul agricultorilor, uh, există planuri uh, în ceea ce privește și uh, programe de pensii? Ei bine, abia începem să ne gândim la detaliile unui astfel de program. Mm, prezentăm și anumite opțiuni de reformă în politicile agricole. Încă n-am auzit de programe speciale de pensii, dar da, probabil că este o chestiune la care ar trebui să ne gândim. Domnul Tarant mai dorește să intervină și încă o dată doamna Iala Sender. Mulțumesc foarte pe scurt, doamnă președinte. Aș dori să îi mulțumesc colegului Sarvama pentru faptul că ne-a oferit de lucru pentru vacanța parlamentară. Și sunt de acord cu dumneavoastră, nu ar trebui să ne abținem, ar trebui să avem tot felul de revizuiri și evaluare atunci când, uh, dacă vrem să avem uh, un impact asupra activității comisiei. Doamna Ayala Sender, vă rog. Președinte de la Comisiune. Mulțumesc. Aș dori și eu să intervin în legătură cu propunerea de apărare. Pentru că ideea pe care ne-am făcut-o atunci când am uh, spus că apărarea putea să fie o plusvaloare uh, era să înregistrăm o economie de scară, deci că ceea ce se cheltuiește la nivel național să ajungă la nivel european, în loc să cerem de la bugetul european, care este din ce în ce mai solicitat, ca în plus de tot ceea ce avem, să se financeze și politica de apărare europeană. Aș dori să vă întreb de ce nu există modalitate să obligăm statele membre ca o parte din cheltuielile individuale să nu fie folosite într-un fond comun pentru cercetare, pentru apărare și de ce trebuie să vină aceste cheltuieli din fondul european. Ja, vor allem äh, kein Geld. Da, mai ales să nu există bani acolo unde nu există competențe. Cum vrem să finanțăm politica de apărare dacă nu avem niciun fel de competențe pe acest domeniu? Doriți să mai luați încă o dată poziție? Uh, yes, thank you, Madam Chair. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Sunt de acord. Desigur, trebuie să ne uităm până unde ne lasă tratatul să mergem. Nu putem spune acum că avem uh, de a face cu o politică comună în domeniul apărării, dar ideea este ca pe cercetare în domeniul apărării sau în domeniul dezvoltării prototipurilor să putem veni cu finanțare de la bugetul UE și până la urmă, sigur, administrațiile naționale ar putea să economisească dacă facem acest lucru prin bugetul european, pentru că ar fi mult mai eficient. Dacă statele membre europene dezvoltă în comun un prototip, atunci, desigur, ar putea economisi din bugetele lor. Da, fără discuție, dar întrebarea este până la urmă cine alege lucrurile și după ce planificare politică se face. Fără, o astfel, fără astfel de competențe și fără uh, drept de codecizie, o astfel de alegere nu are niciun sens pentru bugetul european. Domnul Sarvama, pe final. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc tuturor uh, distinșilor colegi și reprezentanților Comisiei pentru contribuție. Foarte succint. A reacție la cele spuse de raportorii din umbră. Domnului Ali, un astfel de um, planificare bugetară uh, rulantă, să spunem, care să se îmbine de la o perioadă la alta, uh, poate nu e o idee rea, sunt de acord cu faptul că trebuie să punem accentul pe eficiență și eficacitate, în conformitate cu prioritățile noastre. Iar în ceea ce privește politica de coeziune și politica agricolă comună, trebuie să analizăm cu atenție cum anume putem uh, reorganiza ambele domenii. Pe coeziune am câteva proiecte și aș putea adăuga că poate ar trebui să ne gândim și la posibilitatea modificării structurii cheltuielilor în întreaga politică, dat fiind faptul că o mare majoritate a obiectivelor inițiale ale Uniunii pot fi considerate ca fiind atinse. Și atunci rămâne întrebarea dacă s-ar putea obține obiective ce țin de coeziune prin concurență naturală în locul susținerii sistemului vechi. În orice caz trebuie făcut ceva. Însă acestea fiind spuse, aș dori să comentez uh, ce cele spuse de doamna Iala Sender și vă mulțumesc pentru contribuție, pentru că, dacă v-am înțeles bine, sunt perfect de acord că nu ar trebui să ne dăm bătuți în sensul că ar trebui să acceptăm din start că va fi un buget mai mic, ar trebui să ne luptăm. Pentru că ar fi chiar o prostie să vorbim despre aceste provocări enorme cu care ne confruntăm cu frontierele, migrația, acum adăugăm apărare și în același timp statele membre să se comporte așa cum o fac. Până la urmă, aceste idei vin din același loc. Și, prin urmare, ar trebui să vină și cu banii acolo unde, în domeniile în care fac declarații. Deci ar trebui să ne luptăm pentru acest lucru și sigur aș putea continua, nu avem însă timp acum, însă v-aș ruga să îmi prezentați contribuțiile dumneavoastră pe e-mail, așa cum domnul Tarant a promis deja din luna august, ar fi frumos să primesc uh, un e-mail la fiecare două zile. Aștept cu interes data de 13 septembrie, uh, miercuri la Strasburg, când uh, președintele Comisiei, domnul Juncker, va susține probabil cea mai importantă declarație sa cu privire la starea Uniunii. În rest, cred că um, suntem cam pe aceeași linie de gândire cu Comisia. Mulțumesc! Iată că ajungem astfel la punctul 14 de pe ordinea de zi, reforma sistemului Uniunii de resurse proprii. Analizăm un proiect de aviz. Raportor este domnul Ali, pe care îl rog să-și prezinte avizul. Dear colleagues, uh, The issue of uh, resources uh, is of utmost importance. Mulțumesc, doamnă președinte. Chestiunea resurselor proprii este foarte importantă pentru Uniunea Europeană. Există însă o insuficientă monitorizare. Dacă resursele proprii sunt uh, cheltuite eficace și eficient. În momentul de față trebuie să ne asigurăm că plățile sunt folosite pentru a veni în întâmpinarea principalor preocupări a cetățenilor. Trebuie să notăm faptul că bugetul UE susține politicile comune și obiectivele comune, furnizând bani pentru investiții pe termen mediu și lung. Principalul obiectiv al bugetului Uniunii ar trebui să fie acela de a susține creșterea în zone mai puțin dezvoltate pentru a obține un nivel uh, similar de dezvoltare în toate statele membre date fiind cele spuse, am putea prezenta mai multe propuneri comisiei competente pentru domenii precum, în primul rând, concentrarea asupra distribuirii resurselor, care ar trebui să se facă pe zone unde finanțarea europeană este indispensabilă și unde se poate genera cea mai mare valoare adăugată europeană. Aici putem sugera domenii de genul cercetare și dezvoltare, precum și securitatea internă și externă a Uniunii. În al doilea rând, beneficii pe termen lung. Cheltuielile trebuie concentrate asupra celor proiecte care sunt profitabile pe termen lung și nu pe finanțarea unor programe care generează doar beneficii pe termen scurt. În această privință, uh, o cotă din bugetul Uniunii ar trebui dedicată cheltuielilor pentru uh, climă, care ar putea veni cu o adiționalitate pe termen lung. În al treilea rând, obiective politice pe termen lung. Acestea ar trebui să aibă un loc decisiv în procesul elaborării unui CFM sau unor CFM-uri succesive eficiente după 2020. Ar trebui să ținem cont de prioritățile anunțate de comisie atunci când se alocă resurselor. În fine, trebuie să existe reguli simple și clare. Astfel, vom putea contribui la alocarea corespunzătoare a resurselor și vom spori eficiența și transparența. În același timp, modelul de măsurare a alocării resurselor și raportarea implementării ar trebui îmbunătățite, cu accent mai mare asupra proiectelor care ar fi în beneficiul tuturor cetățenilor europeni și ar oferi mai multă valoare adăugată europeană. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Ayala Sender. Mulțumesc, doamnă președinte. Da, doresc să-l felicit pe domnul Ali pentru propunerea pe care ne-a făcut-o, propunerea de aviz legată de uh, resursele proprii. Aș dori doar să vă semnalez sau să vă întreb, pentru că nu înțeleg, poate ține și de traducere, la punctul 10 spuneți direct că politicile care sunt în beneficiul în tuturor cetățenilor nu sunt atractive în ceea ce privește mm, mm, soldul net. Și ce, ce se înțelege prin aceste, acest lucru, că aceste politici nu sunt atrăgătoare? După aceea, în uh, Orizont 2020 și în planul de investiții Juncker, se vorbește, dar aș, m-ar interesa și politica agricolă și de coeziune, ce părere aveți, dacă acestea sunt politici pe termen lung sau nu. Uh, eu cred că în acest sens coeziunea sau politica de coeziune sunt uh, politici uh, pe termen lung. Domnul Pirinski. Mulțumesc, doamnă președinte. cred că la acest punct ar trebui să punem accentul pe partea de venituri a bugetului, să ne gândim la partea cea mai bună de a utiliza aceste resurse dacă ne gândim la cheltuieli. Însă, dacă mă refer la sistemul de venituri pe care îl avem în vigoare acum, ar trebui să recunoaștem că ne confruntăm cu o problemă foarte complexă și gravă, pentru că sistemul actual de venituri prezintă o serie de provocări foarte grave. În documentul de reflexie pentru viitorul finanțelor Uniunii, prezentat de către Comisie cu câteva săptămâni în urmă, există o trimitere la grupul, la raportul Monti, uh, grupul de la nivel înalt cu privire la resursele proprii și, de fapt, ceea ce apare în documentul de reflexie este este că sistemul actual de venituri al bugetului este prea complicat, opac și uh, plin de mecanisme complexe de corecție și depinde în mare parte de contribuțiile statelor membre, care uh, reprezintă 70% din veniturile totale și nu uh, prea are resurse proprii reale. Deci, decizia din 1907, din anii 70 de a introduce un sistem de resurse proprii pentru a crește independența financiară este, de fapt, subminată și ineficientă și până la urmă ajungem la o situație destul de deranjantă conform sistemului actual prin care se creează contributori și beneficiari și într-un sens îi opune uh, un, unora, unor, îi opune unora altora. Și în această uh, înțelegere că trebuie să există un profit uh, justificabil, uh, o abordare justă, se, calcul, se folosește o, un calcul aritmetic foarte simplu al alocărilor și cheltuielilor în funcție de contribuțiile naționale. Uh, analiza acestui sistem ne arată că este o modalitate nu doar simplistă, ci și simplificată a modalității de, examina, de a examina uh, aspectele bugetare, pentru că este aici vorba de mai mult, de, sunt mult mai multe aspecte uh, care trebuie să fie echilibrate între bugetele naționale și europene. efecte care trebuie să fie aduse la acest care nu pot să fie reduse la acest nivel foarte simplist. După aceea apare acest sistem de rabaturi și reduceri care a fost in, inițiat de rabatul Regatului Unit. Avem uh, rabaturi peste rabaturi. Acestea, din câte am înțeles, au fost negociate într-un mod destul de netransparent dacă puteți să încheiați, spune președinta, dacă aveți impresia că uh, am vorbit prea mult, sunt pregătit să mă opresc aici. Da, îmi pare rău, am spus două minute în principiu. Domnul Salvama. I'm filling in for our shadow rapport. Mulțumesc. Uh, raportorul meu din umbră, uh, Vinkovski mi-a oferit suficient material ca să reacționez timp de cel puțin 5 minute, dar, mă rog, încerc să nu uitez la ce e mai important. Raportorul din umbră, domnul Diekovski, este de acord cu domnul Pirinski că sistemul actual este depășit, mult prea complex și nu este transparent. Așadar, o reformă aprofundată uh, se impune uh, foarte clar evident, trebuie să ne întrebăm cum vrem să schimbăm regimul actual, pentru că prioritățile sunt uh, suficiență, transparență, vizibilitate, simplitate, costuri de operare reduse, eficiență în alocarea resurselor, valoare adăugată europeană și ceva care să fie inteligibil și uh, ușor de realizat de contribuabilul european. Raportorul susține propunerile grupului la nivel înalt pentru resurse proprii, anume de a păstra resursele uh, proprii tradiționale, dar uh, în același timp de a scăpa de mecanismul de corecție. Sistemul actual ar trebui să fie înlecuit de un sistem uh, de partajare a veniturilor realizate de pe urma colectării TVA, la care s-ar adăuga și alte resurse uh, de la nivel european. Raportorul din umbră și eu uh, vrem să mulțumim domnului Ali pentru muncă, dar raportorul din umbră sugerează în același timp și propune uh, organizarea unei reuniuni a raportorilor din umbră pentru a finaliza uh, avizul care, în opinia raportorilor din umbră, ar trebui să cuprindă o parte ce se concentrează foarte clar asupra veniturilor uh, proprii care ar trebui consolidate în, în aviz. Da. Ce privește cheltuielile și alocările, acolo este altă discuție care se mai pune, dar uh, astea sunt observațiile vis-a-vis -vis de venituri. Cam atât din partea mea, doamnă președinte, mulțumesc. Mulțumesc, uh, spune doamna președinte. Văd că încă nu suntem, nu suntem uh, unde vrem să ajungem, încă nu suntem suficient de concreți. Dar acum dau cuvântul domnului Tarant. Eh, sunt de acord cu majoritatea comentariilor și întrebărilor, dar eh, nu, nu, eh, nu trageți în poștaș, domnule Ali. Eu vă dau acum punctul de vedere al verzilor, nu al meu. Da? Deci o declarație a verzilor zice acest raport este tot, cu total neadecvat. Pentru că nu vizează veniturile, ci modul în care s-ar cheltui banii. Da? Noi, am, noi uh, solicităm o extindere a termenului de depunere aplic- a amenamentelor și dacă nu reușim în această dezbatere, trebuie să luăm, să ne gândim la alte posibilități de rezolvare a acestor uh, diferente. Într-adevăr, există diferențe în legătură cu veniturile proprii, dar uh, Tocmai de aia am și depus uh, amenamente, termen pentru depunerea amenamentelor, ca să aveți timp suficient să vă rezolvați problemele. Și acum, din partea Curții de Conturi, reprezentantul Curții, a Comisiei Europene, îmi cer scuze. On a, uh, on a few issues. Mulțumesc, doamnă președinte. Pe scurt, uh, în legătură cu câteva aspecte din proiectul de aviz și în legătură cu unele comentarii ale colegilor. În ce privește valoarea adăugată, importanță este uh, subliniată și în raportul precedent uh, asupra CFM. Valoarea adăugată europeană a fost integrată în uh, documentul de reflexie a Comisiei care tocmai a fost publicat. Argumentul principal este că valoarea adăugată europeană ar trebui să fie orientativă în ce privește selecția programelor. Însă, valoarea adăugată europeană poate fi găsită și pe partea de venituri. Este un uh, nou amenament uh, uh, la, pe care l-am analizat, nu a existat în trecut. Și atunci întrebarea se pune, de ce, de ce nu ne-am folosit de noi surse proprii pentru a crește beneficiile și pentru a susține unele obiective de politici uh, europene. Și pot să vă dau câteva uh, exemple. Uh, decarbonizarea societății, de pildă, lupta împotriva modificărilor climatice, integrarea pieței unice. Deci există unele surse și de venit proprii care ar putea fi folosite și pentru finanțări concrete, nu doar pentru completarea bugetului Uniunii Europene. Un al doilea aspect. Ați subliniat mai mulți dintre dumneavoastră, ați formulat uh, critici la adresa metodologiei de uh, calcul pentru balanța netă. De ce apar aici probleme? Uh, raportul și, și documentul de reflexie explică lucrurile foarte clar. Deci problema este că balanțele nete uh, se concentrează pe cheltuielile uh, angajate. Cheltuielile cu cea mai mare valoare adăugată nu sunt uh, incluse în această metodologie și nici statele membre nu o apără ca argument. De pildă, un grant important pentru cercetare intră în metodologie de calcul la beneficiile primite de Universitatea Coordonatoare a Grantului. În cazul uh, recent analizat, uh, Luxemburgul a fost uh, considerat beneficiarul unui grant, cu toate că 5-6 universități din Uniunea Europeană beneficiau de acel grant, în fapt. La fel și în domeniul securității. O mare parte a banilor alocați protecției frontierelor externe, eh, sunt considerate beneficii în contul Greciei eh, și lipsesc din, eh, din calculul beneficiilor pentru celelalte țări. Deci iată care este neajunsul metodologiei de calcul pe care încercăm de altfel să-l corectăm. Și în final, o chestiune care nu e inclusă în aviz, dar pe care ați calculat, se referă la rabaturi, la reduceri. Comisia este foarte fermă pe poziție. Trebuie să scăpăm de aceste reduceri și trebuie să găsim un sistem mai transparent, mai simplu. Mulțumesc. Mulțumesc raportorul. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc și colegilor mei. Într-adevăr, cred că am primit uh, câteva răspunsuri la cele mai importante întrebări. Nu cred că bugetul poate fi analizat doar din punct de vedere al cheltuielilor de la buget. Într-adevăr, trebuie să ne concentrăm asupra valorii adăugate europene. Politica europeană de coeziune trebuie evaluată uh, într-un context temporal uh, mult mai extins. Și asta este o problemă pentru organizarea bugetului. O să organizez, evident, o întâlnire cu raportorii din umbră înainte de expirarea termenului pentru amendamente, însă părerea mea este să păstrăm totuși uh, acest termen uh, pe data de 30 octombrie 2017, pentru că atunci uh, ne-ar permite să adoptăm avizul în 27 octombrie. octombrie eu uh, rog colegii să-mi transmită prin e-mail uh, sugestiile lor. Sunt deschis la toate uh, sugestiile și propunerile pe care le-ar avea colegii. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Am ajuns la capătul acestui punct de pe ordinea de zi și trecem la punctul numărul 15, fundurile structurale 2007-2013, consolidarea capacităților și proiecte prioritare în Grecia. Din 180 de proiecte prioritare, am vizitat șapte proiecte în septembrie 2015 și acum, evident, vrem să știm acum vrem să știm acum care este situația pentru restul acestor 180 uh, de proiecte. Ce se continuă, ce nu mai poate finanțat uh, în viitor. Uh, l-am invitat pentru dezbatere pe domnul Marc Lemetru din partea DigiRegio, dar nu-l văd încă în sală. Nu știu dacă este altcineva care îl înlocuiește. Nu știu dacă știți, acolo avem rate de cofinanțare de 100%. Deci, uh, iată, motive suficiente pentru Comisia de Control Bugetar să ne, să ne ocupăm de aceste proiecte. N-a fost ușor să... Da, iată, uite, a sosit și domnul director general. Perfect. I-am informat deja pe colegi în legătură cu cele întâmplate până acum. Ne bucurăm uh, să vă avem în mijlocul nostru, domnule uh, director general. Uh, o să și dăm imediat cuvântul pentru a ne spune ce s-a întâmplat cu proiectele prioritare din perioada precedentă Vrem să știm și care este situația, uh, care sunt noutățile legate de cele șapte proiecte pe care le-am vizitat în Grecia și vrem să știm care va fi uh, momentul la care ne veți putea oferi o imagine de ansamblu asupra tuturor proiectelor din perioada precedentă pe care le-ați finanțat în Grecia, având în vedere că este vorba de o cofinanțare de 100%. Uh, aceste aspecte sunt foarte importante pentru noi. Bine ați venit, domnule director general. Aveți cuvântul. Frau Vorsitzende, Doamnă președinte, bună dimineața tuturor. Mă bucur să fiu aici împreună cu dumneavoastră. Pentru că îmi oferiți posibilitatea să vă informez în legătură cu două planuri de acțiune în curs de desfășurare, despre care cu siguranță uh, aveți uh, cunoștință, nici nu mă îndoiesc. Problema cu planurile de acțiune este că odată ce sunt adoptate, de multe ori ele sunt și uitate. Oricum, aici, uh, cred că subiectele sunt suficient de importante pentru a fi urmărite la intervale regulate. Cele două subiecte pentru care mi-a elaborat uh, planul de acțiune, vizează două sectare care erau uh, de obicei un fel de tendonul lui Ahile în uh, fondurile, politicile de coeziune, adică achizițiile publice și ajutarele de stat. Pentru ambele zone, problemele erau de multe ori legate de deficitele uh, în capacitățile administrative la diferite nivele uh, în statele membre. Deci deficite administrative în uh, cadrul structurilor care implementau aceste programe. Tocmai de aceea, programele de acțiune s-au concentrat pe această latură a problemelor. Adică cum putem ajuta statele membre să-și uh, creeze capacitățile administrative necesare, astfel încât ele însele să fie în stare să preîntâmpine ero- apariția erorilor, cel puțin uh, uh, să prevină nivelul de erori la care s-a ajuns în ultimii ani primul uh, semnal încurajator l-am primit uh, uh, odată cu raportul Curții de Conturi Europene din 2000, pentru 2015, unde pe locul 3 al erorilor în politica de coeziune nu s-a mai regăsit uh, nici ajutorul de stat, uh, nici, uh, nici achizițiile publice. Deci aceste două elemente nu mai constituiau probleme de top, să spunem. Constatările Curții de Conturi au arătat că frecvența erorilor din aceste două domenii s-au redus în mod semnificativ. Și fără a mă lansa în anticiparea unor uh, cifre și mai recente, avem uh, indicii și speranța că raportul pe 2016 uh, va arăta că această reducere a erorilor nu este un fenomen care durează doar un an, ci este reconfirmat și în raportul pe 2016. Asta sperăm, oricum. Cu asta trec la diapozitivele pe care vi le-am pregătit și care acompanează scurta mea prezentare. Voi începe cu planul de acțiune pentru achizițiile publice. Primul punct extrem de important în cadrul acestui plan de acțiune, dar și legat de celălalt plan de acțiune pentru ajutoarele de stat, Uh, este noul mecanism pe care l-am propus uh, pentru 2014-2020, uh, condiționalitățile ex ante. Asta înseamnă că dacă anumite condiții, premise nu sunt îndeplinite în anumite domenii, sectoare de către statele membre, Comisia are dreptul de a suspenda plăți către acele state membre pentru domeniile vizate, evident. în primăvara acestui an am realizat o evaluare preliminară globală a impactului acestei uh, condiționalități ex ante ca nou mecanism de verificare și rezultatele au fost foarte încurajatoare, în special pentru achizițiile publice și ajutoarele de stat. Cred că această condiționalitate este o pârghie foarte importantă și de mare ajutor, care uh, determină statele membre să se concentreze în mod serios uh, asupra îmbunătățirii capacităților lor administrative. Pentru perioada 14-20 am uh, stabilit că mai multe state membre au încă niște lecții de uh, terminat. Uh, vorbim de uh, patru uh, proiecte de achiziții publice. Patru state, opt state membre deja și-au făcut temele și alte patru state membre sunt încă în curs de rezolvarea problemelor, astfel încât avem speranța să nu trebuiască să suspendăm plățile către aceste state membre. Al doilea eh, element important al planului de acțiune vizează eh, crearea unui grup de lucru pentru achizițiile publice, care a fost eh, fondat încă în 2014 la nivelul Comisiei Europene, include toți actorii vizați din Comisie, din direcțiile eh, de la Direcția Generală Growth eh, și alte servicii, dar și de la BEI, de pildă. Acest grup s-a concentrat pe trei linii de acțiune. Mai întâi, eh, conformitatea cu directivele europene din domeniul achizițiilor publice, ceea ce este o provocare continuă. Da, o să revin la asta, pentru că avem o nouă directivă pentru privind uh, achizițiile publice în vigoare și care încă de la anul uh, trecut, uh, de la mijlocul anului trecut, este pus în aplicare. O al doua linie de acțiune viza creșterea eficienței și transparenței în domeniul achizițiilor publice și, în final, o nouă dimensiune a vizat încurajarea uh, achizițiilor publice ca instrument de politici publice în general. astfel încât uh, uh, în lansările de oferte să existe referiri foarte clare vis-a-vis -vis de impactul social sau de inovare al proiectelor respective ne dorim ca această nouă dimensiune, această nouă abordare să fie pusă în aplicare, să fie implementată mai larg pe viitor, astfel încât achizițiile publice să nu vizeze doar costul cel mai redus, dar să includă și o referință mai uh, mai țintit, care pune în balanță valoarea proiectului cu banii cheltuiți. Am elaborat uh, și un ghid uh, foarte bine receptat în statele membre, pentru că vedem uh, prin numărul descări, descărcărilor acestui ghid de pe pagina noastră, el este foarte apreciat. Sigur că regulile noastre în principiu sunt relativ complicate, dar ghidul este foarte bun în a orienta beneficiarii și autoritățile să nu cadă în anumite capcane. Și acest ghid, în forma revizuită, va fi disponibil încă înainte de sfârșitul acestui an. În al treilea rând, vreau să vă mai spun ce am făcut vis-a-vis -vis de anumite state membre. Abordarea noastră a fost foarte pragmatică, acolo unde condițiile au permis acest lucru și am uh, folosit bugetul nostru pentru asistență tehnică implicând uh, și o parte terță, în acest caz OCDE, pentru a asista, de pildă, Bulgaria și Slovacia în a-și uh, îndeplini condiționalitățile ex ante, de pildă, în cazul Slovaciei, uh, pentru punerea în aplicare a unei strategii pentru achiziții publice în format electronic, e-procurement. Iată deci o abordare individualizată care ține cont de slăbiciunile, neajunsurile constatate în fiecare stat membru. Aș mai menționa și o altă inițiativă pe care am lansat-o am lansat-o acum un an, care se numește Pactul pentru Integritate. Este vorba de un proiect pilot uh, finanțat prin uh, bugetul nostru de asistență tehnică. Avem un partener, uh, în speță Transparency International, un ONG, care participă pe bază voluntară la supravegherea mai multe procese de achiziții publice. O, un număr destul de mare de state membre s-a folosit de uh, șansa de a participa la acest uh, proiect uh, pilot, 11 state în total. Au fost în total supravegheate, evaluate 17 proiecte în aceste 11 state membre. Ideea era să fie uh, uh, să participe toate părțile uh, participante la procesele de achiziție publică, să participe așadar la această um, supraveghere și monitorizare care avea ca și scop să verifice în ce măsură sunt respectate obligațiile actorilor invitați la uh, uh, procedura de achiziții publice. Un alt subiect pe care aș dori să-l examinez împreună cu dumneavoastră și care vizează fraudele. Din fericire, este vorba de un fenomen marginal, am putea spune. Totuși, dorim ca statele membre să identifice în mod explicit uh, aceste caze și să lupte împotriva lor. Am elaborat uh, un instrument uh, IT specific la nivelul comisiei de tip data mining care identifică anumite procese și tipare uh, suspecte de uh, activitate în cadrul uh, sistemelor de achiziție publică din statele membre. Rezultatele oferite de folosirea acestui instrument de monitorizare sunt foarte încurajatoare și mai multe state membre au agreat să facă uz de acest instrument. Pentru că, în cele din urmă, acest instrument um, ajută la identificarea unor condiții suspecte din cadrul procedurilor de achiziții publică, astfel încât statele membre să-și poată ținti mai bine activitățile de inspecție și control. În final, aș uh, menționa o inițiativă ce a fost inspirată de activitățile noastre anterioare în contextul procesului de extindere un proces care se aplică astăzi și țărilor um, candidate. Este vorba de uh, TAEX. Principiul uh, este, de funcționare este următorul. În țările vizate găsim uh, experți care pot împărtăși experiența lor cu colegi din alte state membre funcționează foarte bine. Avem foarte multe schimburi, foarte multe activități uh, sub uh, umbrela acestei inițiative. O parte notabilă acestor activități uh, vizează achizițiile publice și ne ajută foarte mult experții din domeniul achizițiilor publice din aceste țări. 21 de state membre au fost implicate în acest uh, proiect uh, peer-to-peer TAEX. Dar nu ne uh, odihnim pe laurii activității de până acum. Un, un document de orientare uh, pentru practicienii din domeniul achizițiilor publice va fi uh, publicat, uh, sperăm, până la sfârșitul anului, um, însă uh, trebuie să recunoaștem că uh, s-au schimbat recent condițiile legislative, unele state deja au transpus dispozițiile noi, directive privind achizițiile publice. Vom actualiza Așadar, în consecință, și acest ghid al Comisiei Europene pentru practicienii din domeniul achizițiilor publice. Am mai spus-o, cu această nouă directivă apare posibilitatea de a utiliza eh, achizițiile publice și într-o manieră strategice, strategică. Asta vrem să dezvoltăm pe viitor. Iar în ce privește planul de acțiune ca atare, vom continua să monitorizăm implementarea sa împreună cu DigiGrowth și uh, cu participarea uh, comisarilor Crețu și Biencovska. Trecum, trecând acum la ajutoarele de stat, provocarea este aceeași. Este vorba în continuare de capacitatea administrativă Aici aș dori să spun că există un interes dublu în ajutoarele de stat pentru a îmbunătăți lucrurile, pentru că pentru ajutoarele de stat nu este vorba doar de un uh, deficit adus bugetului. Nu există posibilitate foarte mare de a dăuna bugetului, însă Ceea ce constatăm și ce ne se pare suboptim este că teama, datorită temerii de uh, regulile foarte complexe uh, ale uh, ajutoarelor de stat, mulți actori publici au o abordare de minimis. Deci înființează doar scheme la care să nu se aplice ajutoarele de stat, pentru că acolo nu sunt riscuri foarte mari. Însă acest lucru nu garantează că ajutor, abordarea ajutorului de stat pe care o utilizează este cea optimă pentru obiectivele publice care sunt uh, avute în vedere. Deci, în mod foarte clar, ne-am dorit să îmbunătățim aceste practici, ca și la achizițiile publice, am încercat să ajutăm uh, prin anumite documente de clarificare publicate în iulie 2016, care pun accentul pe noțiunea de ajutor, de asistență, însă, în mod foarte clar, uh, este loc de mai mult. Ca și în cazul uh, achizițiilor publice, am înregistrat uh, efecte bune prin condiționalitățile ex ante din acest domeniu. Mai puține state membre au avut uh, deficiențe directe, au avut 5, deci mai este încă de lucru și acum avem și Italia care își finalizează actul, legislația în materie și credem că și Italia va ajunge la nivelul cerut. Avem câteva și câteva cazuri pozitive pentru a arăta cum poate să reprezinte un asemenea mecanism o alternativă la constrângerile juridice Curtea de conturi a făcut o sugestie să se înființeze în fiecare stat membru un registru pentru regulile de minimis, pentru că problema cu de minimis este că se poate depăși maximul de 200.000 de euro în 3 ani, dar ca o unică companie uh, primești de 5 ori 50.000 de euro. Dar pentru a monitoriza lucrurile este nevoie de un fel de bază de date centrală pentru a putea să te asiguri că nicio companie unică uh, nu uh, primește de mai multe ori această cantitate de minimis. legislația s-a propus de către comisie, însă legiuitorul a, a respins Ceea ce încercăm să facem prin condiționalitatea ex ante este să obținem un asemenea registru central. Asta s-a întâmplat și în Republica Cehă, cât și în Slovacia și ne uh, satisface foarte mult acest uh, lucru. Continuăm să ne unim forțele între DG Regio și DG Com, în special pentru a ne focaliza asupra celor sectoare unde ajutorul este mai prevalent și unde asistența este mai prevalentă și unde este mai probabil să fie implicat uh, ajutorul de stat în activități de cercetare, în uh, activități de bandă largă și în proiecte energetice. Am organizat, ne-am organizat împreună cu Direcția Generală Com uh, pentru a avea o serie de form, evenimente de formare și seminare în legătură cu aceste subiecte în statele membre. Nu voi merge mult mai departe pentru că utilizăm aceleași instrumente pentru ajutor de stat ca și la achizițiile publice. Avem sistemul TAIEX peer-to-peer, Interpares și poate doar un ultim exemplu pe care vi l-aș da în legătură cu ajutorul de stat. Am obținut o mică revoluție, după părerea noastră, în Grecia, pentru că nu doar cu ajutorul nostru financiar, dar uh, și cu asistența noastră tehnică, împreună cu SRSS, am, uh, avem acum în Grecia un sistem IT pentru noua perioadă care acordă garanții foarte puternice care erau necesare în ceea ce privește ajutorul de stat pentru, uh, pentru a evita orice posibilitate de corupție și fraudă în acest domeniu. Pentru a încheia, domnule președinte, stimați eurodeputați, uh, continuăm, uh, încurajăm rezultate bune uh, pe care le constatăm. În mod sigur nu ne dăm bătuți, nu ne resemnăm și suntem la dispoziția dumneavoastră în următorii ani pentru a vă raporta progresul în uh, următorii ani care va fi și bineînțeles aceste date vor fi actualizate în uh, anii ulteriori. Nu v-am auzit, deci de aceea uh, tocmai îmi punem căștile, însă dumneavoastră m-ați întrebat uh, în legătură cu lista de proiecte prioritare în Grecia, care era situația acolo și dacă putem să vă acordăm informații mai definitive cu privire la rezultatul fiecărei, fiecărui proiect. Dați-mi voie uh, să încep prin a vă spune în general că avem în general o evaluare foarte pozitivă a ceea ce a fost demarat de către această inițiativă a domnului comisar Han în 2011. Este foarte clar că a fost un semnal de alarmă pentru Grecia. A arătat că Uniunea avea ajutor la dispoziție atunci când uh, Grecia era într-o situație într-adevăr uh, drastică și a dus la mobilizarea tuturor actorilor din Grecia. Acum, cu toate că nu avem o evaluare finală, vedem că am, uh, am, am produs rezultate foarte tangibile. De la ultima, ultimele rapoarte pe care le avem din aceste proiecte din luna mai anului curent. Din lista totală de 160 de priori, proiecte prioritare, dacă eliminăm cele abandonate, 85% din, la din acestea, pentru o sumă totală de 7 miliarde, au fost încheiate 9% din aceste proiecte, deci 24 în totalitate de 770 de milioane de euro care sunt uh, introduse în această perioadă. Deci a fost uh, divizată perioada în două faze separate și acestea vor fi încheiate în a doua fază în această perioadă și avem 6% din proiecte în valoare de doar jumătate de miliard, care în momentul de față nu sunt încheiate și care vor trebui să fie încheiate pentru că fac parte, face parte din regulile noastre pentru 2017 prin modalități naționale până în 2019 dacă mi-aduc aminte corect. Uh, și dacă nu se va întâmpla acest lucru, va trebui să recuperăm contribuțiile comunitare la aceste proiecte. Dată fiind că am intervenit foarte mult timp, nu vă mai prezint câteva date foarte frapante și foarte pregnante de, de realizări în legătură cu proiectele pe care le-ați vizitat chiar dumneavoastră. Ceea ce am învățat de aici este că vrem să urmărim această abordare, însă mult mai țintit cu Grecia în perioada actuală și în momentul actual. Examinăm alături de Grecia uh, un acord în legătură cu o listă mai limitată de proiecte pe care să punem un accent suplimentar. M-ați întrebat în legătură cu calendarul. Suntem în procedura de închidere acum, deci uh, există anumite termene deja prevăzute de către legislație, în legislație. Finalizăm, uh, de câte înțeleg, observațiile noastre pentru Grecia uh, cu solicitări de informații suplimentare în legătură cu o serie de probleme, inclusiv pe câteva din aceste proiecte de pe această listă de priorități. Grecia va avea la dispoziție două luni pentru a ne răspunde. După aceea va trebui să evaluăm aceste răspunsuri primite, însă, în mod foarte sigur, în toamnă dorim să revenim în fața dumneavoastră pentru, cu evaluarea deplină și finală a rezultatului Uh, acestor proiecte prioritare. Dank. Um, da, Mulțumesc. Putem pleca de la premiza septembrie 2017 sau alt an? Bun, 2017. Foarte bine. Aici pe noi ne interesează Grecia, suntem uh, prieteni. Am și eu câteva întrebări, probabil și colegii. Aș dori să revin uh, la cele patru state membre în cazul planului de acțiune care încă nu au finalizat partea cu achizițiile publice. Care state membre sunt acestea? Apoi, uh, chestiunea um, care ține de terenuri și înapoierea acestora și compensații care este procedura, e vorba de proceduri în instanță de fiecare dată, care este situația în acest caz. Eu sunt membră din grupul de lucru pentru asistență pentru Grecia și acolo un funcționar al Troicii ne-a spus că problema s-ar fi rezolvată. Eu nu sunt foarte sigură. Sigur, dacă nu aveți uh, datele acum, ni le puteți transmite și pe și în scris. Uh. În orice caz am avut un workshop pe această temă și a fost cu siguranță unul foarte util. Aș dori să vă felicit pentru faptul că ați abordat uh, foarte țintit aceste probleme Um, au făcut-o și predecesorii dumneavoastră, aș afirma acum, însă aș vrea să știu din partea dumneavoastră care au fost cauzele pentru care diferitele activități ale Direcției Generale Regii nu au fost uh, sau nu au fost încununate de atâta succes cum ar fi trebuit. Poate ne puteți spune câte ceva și în această direcție vis-a-vis -vis de probleme generale. În ceea ce privește ajutoarele de stat și uh, sugestia Curții de Conturi de a avea un registru, în ce măsură Comisia are în vedere și o legislație obligatorie pentru crearea unui astfel de registru, pentru că fără astfel de obligație probabil niciun stat membru nu ar face. Și încă o dată în ceea ce privește Grecia, am fi foarte recunoscător dacă am avea o astfel de listă o uh, bază de decont și tocmai discutam, iată că avem N plus 5 acum, <clears throat> deci iată o perioadă foarte lungă care este permisă până când se ajunge la o evaluare sau nu în ceea ce privește un proiect, dacă se realizează sau nu, pentru că sunt în joc foarte mulți uh, bani și banii pot fi și pierduți în cazul unor proceduri atât de lunge. Acestea sunt uh, proiectele prioritare. Există însă și multe alte proiecte în Grecia în perioada 2007-2013. Uh, din motivele sine de înțeles ne-am uh, concentrat asupra acestora, însă sigur uh, Grecia beneficia și de alte proiecte. Ce vești există în privința acestora? Acesta ar fi catalogul meu de întrebări. Și și domnul Țeler dorește să intervină, vă rog. Da, foarte subțint. Mulțumesc, domnule Lemetru, pentru explicațiile dumneavoastră și pentru sinteza pe care ne-ați prezentat-o cu privire la modul în care Comisia încearcă să ajute anumite state în uh, aplicarea programelor de coeziune. Cred că acest lucru este foarte important și în contextul discuțiilor cu privire la viitorul uh, în următoarea perioadă după 2020. În ceea ce privește Grecia, uh, vis-a-vis -vis de ajutoare de stat, în Comisia Regii are loc o discuție cu doamna comisar Vestagan, însă în ceea ce privește Grecia a, a fost o mare deschidere cu multe derogări față de actualele regulamente și și în ceea ce privește uh, acordarea de asistență tehnică. Și de aceea Comisia Regii a numit și un raportor special pentru Grecia, domnul Arimon, care s-a întors săptămâna trecută destul de frustrat din Grecia, pentru că, sigur, s-a întâlnit cu mulți parteneri de discuție, dar spunea că e mai ușor să bați în cui o budincă pe perete decât să obții informații cu privire la stadiul aplicării proiectelor structurale și de coeziune. De aceea v-aș ruga să nu renunțați și să insistați în a obține informații din partea colegilor din Grecia în ceea ce privește aplicarea programelor, pentru că vrem să continuăm uh, politica de coeziune. Eu aș pleda pentru acest lucru, însă statele pentru care s-a creat acest domeniu de politică ar trebui să și dovedească că știu să folosească acest instrument și uh, să și realizeze obiectivele vizate de a crea locuri de muncă, de a genera creștere pentru a atinge mai bine obiectivele europene. Mulțumesc, doamna Iala Sender, vă rog. Si, e... Eh, da, eu nu știu eu am văzut pe rețelele sociale în ultimele zile o veste bună legată de ce spunea domnul Țeler și anume că Grecia a ieșit din infernul deficitului. Eu cred că cel puțin uh, că nu a fost doar Portugalia, ci chiar ieri a apărut uh, vestea cea bună și a fost o bucurie generală și cred că investițiile mari pe care le-am făcut de la fondurile de coeziune, după cum ne-a uh, folosit, spus domnul doctor general, director general, uh, au, au fost parte al acestui succes. După aceea, uh, aș dori să îl întreb pe domnul Lemetră în legătură cu pact, pactele de integritate, acest know-how al Greciei uh, și pentru a genera instrumente de control mai bun, de transparență mai bună și de îmbunătățirea rezultatelor, pentru mai bune rezultate. Aceste pacte de integritate au fost care este remunerarea experților internaționali și, în al doilea rând, cum monitorizează Comisia rezultatele acestor pacturi, pacte? În ceea ce privește frauda, există două aspecte. Uh, ce fel, cum se identifică, identifică activitățile suspecte de data mining, de extracție de date în cantitate mare? Dacă ne puteți da un exemplu. Și după aceea, în tema ajutorilor de stat, aș dori să știu uh, cine configurează State Aid Expert Tool și cine face susținerea ad hoc. Dacă puteți să ne dați uh, informație suplimentare. Vă mulțumesc. Domnul Pirinski. Vă mulțumesc, uh, doamnă președinte. Am câteva întrebări foarte scurte. S-a făcut o trimitere la vizita noastră din septembrie 2015 și în acest sens aș dori să întreb dacă este posibil ca Comisia să ne spună dacă au informații în legătură cu două sau trei proiecte și situri pe care le-am vizitat atunci. Însă, în primul rând, unul dintre acest, acele proiecte care era crearea unui cadastru național despre care am auzit în ultima zi a vizitei noastre, acolo se părea că e, au apăruseră o serie de întârzieri care țineau de proasta funcționare administrativă. Și apărea problema încrederii raportării, dar fiindcă acest cadastru sau lipsa unui cadastru uh, oprea o serie de uh, proiecte publice foarte importante, ar fi interesant să aflăm dacă această problemă a fost identificată de către comisie și după aceea mai, mai era un proiect foarte curios de reumplere a lacurilor artificiale cu apă. Un proiect care ne-a atras atenția pentru că ni se părea un proiect foarte ambițios, pe de o parte, pe de altă parte, guvern, guvernatorul național a preferat ca reuniunea împreună cu noi să fie în prezența presei și era foarte angajat să se umple acest lac la timp sau uh, ca un proiect final. Și al treilea proiect care a fost foarte interesant a fost uh, metroul din Tesalonic, care a fost uh, săpat la 10 de metri în subteran și se și stațiile de metrou au fuseseră transformate în muzee. Uh, deci o serie de proiecte foarte ambițioase, foarte costisitoare, cu repercusiuni majore. Dacă ne puteți spune câte ceva în momentul actual despre stadiul în care s-a ajuns cu aceste proiecte. Mulțumesc, nu mai există alte solicitări de intervenție, domnule director general. Doamnă președinte, mulțumesc foarte mult. Ați uh, solicitat uh, informații cu privire la cele patru state membre pentru care realizarea condiționalităților exante în ceea ce privește achizițiile publice încă nu s-a făcut. E vorba de România, Grecia, Bulgaria, și Italia. Astăzi, evaluarea noastră este aceea că Bulgaria și Italia aproape au realizat acest deziderat, probabil că în două luni vor finaliza. Grecia e undeva puțin în spatele celor două state membre. Iar România este cazul cel mai problemă astăzi. Guvernul român, noul guvern român, a decis să modifice abordarea cu privire la contractele standard de achiziții publice doar acum câteva săptămâni. Asta ne duce în ape destul de nesigure în ceea ce privește rapiditatea cu care va putea fi finalizat acest deziderat ca România să aibă un sistem funcțional, solid de achiziții publice. Sigur că ținem legătura cu autoritățile din România și sperăm că acest lucru va da roade în timp util. Pentru că, așa cum vă spuneam, dacă nu va fi cazul, va trebui să luăm o decizie cu privire la suspendarea unor plăți până la îndeplinirea condiționalității exante. Autoritățile din România colaborează cu experți uh, BEI. Colegul meu, Norman Poppens, care a fost la dumneavoastră ieri după amiază, uh, a fost acolo acum o săptămână pentru a cădea de acord în ceea ce privește câțiva pași care trebuie făcuți în cursul verii, pentru că timpul presează. Eu mă voi deplasa acolo în luna septembrie și sper că voi putea constata că s-au realizat progrese. Deci, cu siguranță facem toate presiunile pe care le putem face, însă vă pot spune că astăzi situația în ceea ce privește România nu e de natură să ne dea asigurări, însă lucrurile stau mai bine la, în ceea ce privește celelalte trei state pe care le-am menționat. În general, în ceea ce privește condiționalitățile exante, ajungem acum la o evaluare finală, iar în toamnă vom uh, avea de analizat mai multe cazuri, pentru că condiționalitățile exante se referă de pildă și la legi în domeniul uh, mediului, îndeplinirea de pildă a directivei cu privire la apă sau a directivei cu privire la deșeuri. Și în aceste situații, de fapt, e clar că anumite state membre mai trebuie să-și finalizeze treaba. Dacă nu, începând din toamnă, va trebui să apelăm la niște suspendări țintite a unor plăți. Iată că sunt uh, beneficiile acestui nou uh, regulament, faptul că avem pârghii față de statele membre, care ne permit să acționăm dacă statele membre nu își îndeplinesc obligațiile. Noi considerăm că este un mecanism foarte pozitiv și de aceea eu sunt încrezător că până la urmă toate statele membre vor face îmbunătățiri substanțiale în ceea ce privește achizițiile publice datorită condiționalităților exante și a mecanismului de sancțiuni inerent în noul regulament. Văd că mi-ați uh, oferit posibilitatea de a vă da informații în scris. La a doua dumneavoastră întrebare, despăgubiri pentru teren. Uh, aici, uh, așa din capul locului, nu vă pot spune nimic. Deci vă vom oferi un, scris în, un răspuns în scris în acest sens. Mă bucură observația dumneavoastră în ceea ce privește predecesorii mei, pentru că cu siguranță nu am vrut să creez impresia că ceea ce vă prezint eu s-a lansat uh, sub uh, conducerea mea. Lucrurile au fost demarate mai devreme și acum eu pot beneficia de eforturile făcute de predecesorul meu. Însă, ținând cont de faptul că planurile de acțiune despre care vorbim au fost realizate în 2015, Iată că progresele sunt vizibile și destul de convingătoare, aș spune dat fiind uh, chestiunea despre care discutăm și care este cel mai greu realizabilă și anume îmbunătățirea capacității administrative. Domnule Berinski, dumneavoastră v-ați referit pe bună dreptate la anumite evoluții frustrante sau uh, mai degrabă lipsa unor evoluții în ceea ce privește cartea funciară în uh, Grecia, în ceea ce privește terenurile. Da, e o problemă și nu este o chestiune care să poată fi rezolvată din exterior și uh, niciuna care să se rezolve în câteva luni. Însă totuși a trecut ceva timp din 2015 și până una alta, totuși avem niște semnale încurajatoare și cred că suntem pe calea cea bună și sperăm că vom asista la multiplicarea acestor uh, roade în viitorul nu prea îndepărtat, în ceea ce privește registrul central pe care l-am menționat. Din câte mi-aduc eu aminte, și sper să-mi confirme acest lucru și colegii de la Digi Competiție, este că <clears throat> Comisia a propus de minimus o, un registru central la nivel uh, european, propunerea care a fost apoi modificată de legiuitor într-o condiție voluntară. Deci ceea ce am făcut noi este să încercăm să convingem câteva state membre în a crea un registru central național în baza condiționalităților ex ante. Nu puteam să le forțăm pentru că nu exista obligație legală. Însă anumite state membre, în speță Republica Cehă și Slovacia, au acceptat acest angajament și în momentul de față au astfel de registre centrale. În ceea ce privește proiectele din Grecia, lista de priorități, cele 160 de proiecte, da, vă vom oferi toate informațiile, inclusiv toate informațiile financiare care vizează rezultatele acestor proiecte. Asta de îndată și vă asigur că este anul acesta ce vom fi finalizate valoarea noastră. m-ați întrebat și care e situația cu restul în Grecia, care ține de politica de coeziune. În ansamblu, constatăm că Grecia, iată, în final a reușit să absoarbă tot ajutorul care a fost oferit prin politica de coeziune. Sigur că Uh, ajutorul a fost foarte mare, uh, trecând la o cotă de cofinanțare de 100%. A fost foarte util acest lucru. Și iată că Um, astfel s-a putut ieși și din procedura de deficit excesiv. Um, asta și datorită faptului pentru că pentru toate acele măsuri nu a fost nevoie de cofinanțare națională. Iată deci că aceste măsuri au fost utile. Nu avem uh, date cu privire la fiecare proiect finanțat prin politica de coeziune în Grecia, dar foarte curând, în procesul de închidere, vom fi în măsură să vă oferim o evaluare completă a ratei finale de absorpție în Grecia, care ar trebui să fie undeva la 100%. Deci Grecia va fi folosit toate sumele disponibile. Nu poate că să fiu de acord cu dumneavoastră când spuneți că nu totul funcționează bine în Grecia astăzi și că nu putem fi încrezători că implementarea noi perioade 2014-2020, unde Grecia trebuie să cofinanțeze, va avea același succes, va fi, avea succesul scontat de noi. De aceea vrem să tragem niște învățăminte pozitive de pe urma abordării pe care am avut-o cu lista de proiecte prioritare și vrem să avem un acord mai țintit cu Grecia pe un număr de proiecte cheie unde ar trebui să se concentreze eforturile. Deci o listă mai limitată de 15-20 de proiecte. Însă, pe lângă acestea, sigur că vom uh, susține Grecia pe cât putem. Avem astăzi uh, motive de optimism datorită acestei, acestor prime proiecte care au fost uh, realizate în prealabilul perioadei 2014-2020, însă sperăm că lucrurile vor funcționa la fel de bine și pentru proiectele succesoare și în momentul de față nu avem încă o satisfacție de plină în acest sens. Întrebarea dumneavoastră, doamna Iala, sunt cu privire la pactul de integritate. Acesta este un proiect pilot finanțat uh, prin asistența tehnică a Comisiei. Și aici aș dori să pledez ca astfel de capacități de asistență tehnică de la nivelul comisiei să fie folosite pentru că sunt esențiale pentru a demara anumite proiecte esențiale în statele membre. Această asistență asistență tehnică pentru proiecte pilot se cifrează undeva la 7 milioane din bugetul nostru de asistență tehnică pentru o perioadă de 4 ani, iar cei 7 milioane sunt bani puși la dispoziția Transparency International. Ei sunt cei care uh, merg în teren și supraveghează procesele individuale de achiziții publice de la cap la coadă. Ei sunt oarecum agentul nostru extern, paznicul nostru extern pentru integritatea acestor procese. Iar atunci când este vorba de participanți la licitațiile publice organizate de organizații publice, aceștia participă în mod voluntar astăzi. Însă, așa cum spune și numele, proiectul pilot uh, are menirea de a pregăti o oarecare generalizare a acestei abordări pe viitor, atunci când ne gândim la următoarea perioadă de programare. Ați solicitat niște exemple concrete ceea ce privește anumite situații speciale care ar putea avea legătură cu frauda și care au putut fi identificate prin intermediul sistemului Arahne, cred că cel mai bun lucru ar fi să vă oferim informații în scris în acest sens, dar, într-adevăr, sistemul este, exact cum spuneați, menirea sa fiind aceea de a depista prin intermediul unor indicatori de agregare eventuale situații și comportamente suspecte. Deci vă vom oferi mai multe informații în scris în acest sens. Domnul Leberinski, de registru terenurilor. Din câte știm, este un proiect uh, avut în vedere de decenii. Până la urmă, este o precondiție pentru o dezvoltare, dezvoltare durabilă a Greciei pe viitor și la nivelul Comisiei facem tot ce putem pentru a face progrese. Și asta prin intermediul mai multor servicii care colaborează colaborăm și cu SRS, folosim și experți uh, externi, dacă nu mă înșel chiar de la Banca Mondială. Asta, banii sunt disponibili, deci nu e o chestiune de finanțare. Până la urmă, e vorba doar de structuri administrative, guvernanță administrativă în Grecia. De aceea nu vă pot spune astăzi cum uh, vor evolua lucrurile și cât de rapid va fi progresul pe viitor. Dar este un fel de copil problemă pentru noi și ne-am dorit să existe niște progrese substanțiale în cursul actualei perioade de programare încă. V-ați referit și la două dintre proiectele care se află pe lista de priorități. Un lac de acumulare, um, unde nu am fost, dar um, înțeleg că inaugurarea urmează să aibă loc foarte curând. Iată că s-au recolectat apele din acest lac. Eu cred că nimeni nu poate fi acuzat de faptul că are o istorie bogată și că încearcă să o păstreze. Proiectul metroului avansat uh, nu știu când exact anume, doamna comisar Crețu a fost acolo pentru inaugurarea unui alt segment care s-a dat în folosință. Deci, aici nu-mi fac griji în niciun fel. Mulțumesc. Das war jetzt interessant. Da, mulțumim. A fost uh Interesantă intervenția dumneavoastră pentru că ziceați că nu vă faceți griji. Mă bucur. Pentru că ce am văzut noi, totuși trezea câteva îngrijorări. Poate mergeți și dumneavoastră acolo, mai vedeți uh, și altceva. Deci, uh, în legătură cu lacul ăsta de acumulare, uh, să știți că mi s-a spus că o să fim invitați la reinaugurarea acelui lac de acumulare, deci sperăm temeiul celor spuse noastre că o să primim o astfel de invitație cât de curând. Cred, totuși, cred că se, ar fi oportun să mai avem o vizită de follow-up um, în Grecia anul viitor. Um, pot să spun și cred că um, mă secundează și domnul Pirinski că am avut uh, un succes mare cu delegația noastră acolo. Da? Deci, dar și pentru colaboratorii comisiei uh, care au inspectat atunci proiectele Greciei uh, a fost o uh, vizită de mare utilitate. Credem că este util ca dosarul Greciei să rămână în continuare în centrul atenției noastre. Tocmai de-aia v-am întrebat când, când în toamnă vreți să reveniți cu date uh, mai noi. Ați spus că în toamna acestui an, dar toamna are și ea vreo trei luni. Uh, poate ne ajutați un pic, uh, pentru că, de fapt, um, ar fi, ar fi foarte bine dacă am avea suficient timp pentru, pe lângă problemele pe care oricum le discutăm cu doamna comisar, să discutăm și despre problemele sistemice în Grecia. Ne-am bucurat așadar dacă am putea să continuăm acest dialog și în numele Comisiei vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru uh, pentru informațiile primite. Vă dorim mult succes, dar ar fi bine dacă data viitoare am avea cifre mai exacte, statistice, pentru că va fi mai ușor să uh, le dezbatem. Vă dorim dumneavoastră și colegilor noastre o vară relaxantă. Uh, o să, o să aveți nevoie de refacere înainte de o toamnă foarte aglomerată. Și cu asta trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, anume punctul 16 Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în materie de justiție penală, adică Eurojust, cu alte cuvinte. În regulamentul Comisiei privind Eurojust, Comisia ne-a propus, ne-a formulat propunerea actuală încă din 2013. În 2015, urmarea unui aviz uh, a eliminat uh, dispozițiile legate de EPO, de parchetul european, și tocmai de aceea Libe a așteptat în formularea raportului său să se opereze aceste modificări pentru a vedea care va, fi destinul parchetului european și, în consecință, ce competențe vor mai rămâne la Eurojust. Rămâne așa, așadar problema relației dintre EPO și Eurojust. Am depus uh, încă 19 amendamente uh, pe care secretariatul le-a uh, luat deja în considerare, dar până la termenul de depunere a amenamentelor vreau să mai lămurim totuși delimitarea uh, competențelor Eurojust, OLAF uh, și EPO. Uh, pentru că regulamentul zice doar foarte succint și generic că pentru toate domeniile pentru care EPO nu are competențe, va, va păstra Eurojust acelea competențe. Da, numai că mai este și OLAF aici. Și atunci trebuie să vedem cum evoluează relațiile Eurojust cu aceste două instituții, OLAF și EPO. Raportul uh, se concentrează numai pe cadrul instituțional. La Eurojust, de pildă, am, uh, am, uh, a fost prevăzută crearea unui post de director administrativ. Am, înțeles, am încercat să înțeleg competențele acestui director administrativ, dar, mai trebuie să spun ceva. Îmi pare foarte rău, pare foarte rău că uh, trebuie să spun, uh, termenul de, depărt- uh, de depunere a amenamentelor este lunea viitoare, dacă nu mă înșel, da, este 17 iulie, ora prânzului. Da? Um, sper că vom avea timp până atunci să oferim și colegilor de la uh, Libe uh, un, un soi de aviz uh, acolo unde noi avem competențe legate aceste relații între Eurojust și EPO, respectiv OLAF. Da? Problema este că până acum n-am intervenit pentru că Consiliul n-a avut o poziție vis-a-vis -vis de regulament. Da? O, să, o să lucrez și în zilele următoare pe marginea acestor avenamente. Odată ce vom avea toate amendamentele pe masă de, de discuție, vom discuta și uh, cu, negoci- uh, cu raportorii numele. Acum, doamna Ayala Sender, care a cerut cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Într-adevăr, trebuie să facem un efort uh, special pentru anumite din aceste idei. Eu vorbesc uh, și în numele doamnei Hop, Hopmat, care nu a putut să fie prezentă, însă care avea anumite semne de întrebare. În primul rând, impresia că există în legătură cu această procuratură, procuratură europeană care va trebui să se împarte cu Olaf și Eurojust. Uh, ne gândeam că va avea o, uh, o ușur, loc o ușurare birocratică, însă, din contră, se pare că există o supraîncărcare birocratică a Eurojustului. În al doilea rând, după cum am spus, uh, cu noul procuror, toate responsabilitățile Eurojust reprezintă o listă atât de lungă încât ce va face procurorul nu va mai avea aproape nimic de face. Vrem să avem o procuratură uh, cu adevărat puternică la nivel european. Și, în ultimul rând, uh, în legătură cu amendamentele, acesta este o curiozitate pe care o am în legătură cu directorul administrativ. Mi se pare foarte bine că Parlamentul participă la partea de control a acestui post, însă aș dori să înțeleg mai bine de ce considerați dumneavoastră că trebuie să îl considerăm ca și cum ar fi un comisar, o audiere, după aceea uh, dacă respingem descărcarea, trebuie să de, să-și dea demisia. Până la urmă, este vorba de un fel de post administrativ uh, unde doar se implementează deciziile comisiei. Uh, mi se pare că îl facem un țap ispășitor al tot ceea ce s-ar putea să nu se întâmple bine. Uh, punem în cărca acestui sărac director administrativ toate vinele, toată vina comisiei și altora Mm, mai ales că bugetul va fi un buget uh, care nu va fi enorm și, de asemenea, uh, avem nevoie de un control suplimentar al Parlamentului, însă nu cred că această persoană trebuie să fie singura responsabilă poate nu este cineva care să fie mai responsabil. Până la urmă, colegiul eh, comisarului este responsabil pentru aceste decizii. Coleg Savama. Domnul Savama, mă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte pe scurt. Vreau să vă mulțumesc pentru munca excelentă depusă și vreau să-mi exprim sprijinul ferm pentru faptul că ați abordat problema transparenței și a, cea a conflictului de interese, respectiv protecția intereselor proprii financiare ale Uniunii Europene. Sunt uh, trei elemente care sunt che- elemente cheie ale, ale acestui aviz, uh, precum și ale altor avize pe care le-am făcut pe tema Eurojust. Vom continua așadar colaborarea și susțin încă o dată uh, cu toată puterea această abordare. Alte înscrieri de cuvânt? Nu par să existe. Directorul administrativ la Eurojust are o sacină foarte complexă, pentru că Eurojust are foarte multe funcții participante, foarte multe părți care concură la activitatea sa. N-am vrut să îngreunez situația, din potrivă, am vrut să-l ajut să îi confer niște funcții și atribuții care să i înșureze activitatea. Deci, în cel din urmă, directorul administrativ va fi, uh, va fi capabil să impună uh, anumite uh, decizii într-o instituție care nu are o convergență suficient de mare pentru, pentru a merge pe singure linie. Gândiți-vă, de pildă, că avem 3-4 jucători pe același tren. Europol, Eurojust, Olaf și EPO. Există state membre care fac parte din EPO, sunt 20 de state membre, dar sunt încă 7 cel puțin care aplică alte reguli. Și atunci, de fiecare dată, trebuie în funcție de cazul dat să, să punem cap la cap niște jucători care folosesc reguli diferite în relații diferite între cei patru actori. Și tocmai de aceea am încercat uh, să consolidez acest post al directorului administrativ. Este de altfel singura poziție pe care noi o putem influența, pentru că celelalte poziții sunt practic determinate, uh, numite de statele membre. Și tocmai de aceea m-am și gândit la această procedură, pentru că, pentru că vreau să consolidez acea uh, verigă pe care noi o putem influența. Dacă are altcineva alte idei, cu plăcere le accept. Mulțumesc, care cuvântul acum doamna Holmeier. Dich lange begleitet auf diesem Weg in Richtung. Și eu uh, am uh, fost implicată în uh, crearea EPO, un demers foarte dificil și regret Eh, regret foarte mult că abia acum, după nu știu câte zeci de mii de discuții, eh, unele, unele parchete și-au dat seama că, da, într-adevăr, ar putea să existe o valoare adăugată eh, cu, cu EPO. Niciodată n-am vrut să armonizăm parchetele și sistemele judiciare, dar dar odată ce avem acest EPO, trebuie să, uh, trebuie să separăm uh, Eurojust uh, de OLAF și de EPO. Pentru că lucrurile acum funcționează bine, dar dacă, dacă, dacă separăm total activitatea lor fără a le separa competențele, atunci nu, nu, nu cred că este ceva bun ar fi, ar fi de, cel puțin de preferat ca din punct de vedere spațial, geografic, cele trei instituții să se afle toate în țările de jos, la Haga. Da? Din păcate, tot ce s-a putut greși în acest dosar până acum s-a și greșit. Și acum, doamna Mentres, din partea DG Just. Um, maybe I would just uh, mention on the relation. În ce privește Uh, relația dintre EPO, OLAF și Eurojust, este foarte important ca aceste relații, în special cea dintre uh, EPO și Eurojust, să fie foarte clar definită în dispozitivul textului. Poate că uh, de aceea vom propune clarificări și mai detaliate și delimitări mai detaliate în dispozitivul textului. În ce privește partea instituțională, propunerea comisiei, uh, pot să spun că a fost uh, redactată în uh, temeiul abordării comune privind agențiile decentralizate. Adică comisia a, solicit, a insistat să aibă în, membru în, în Consiliul de Administrație și în Consiliul de Supraveghere însă știu că dumneavoastră, știu că dumneavoastră n-ați adus modificări, dar au fost uh, propuse de altcineva modificări pentru eliminarea reprezentantului Comisiei din, uh, din, comitetul, uh, din Consiliul de Management, din, din board, practic. Iar în ce privește directorul administrativ, înțeleg că ați păstrat dispoziția prin care um, Comisia propune directorul administrativ, dar nu același lucru se regăsește în Comisia Libe, în care Comisia nu mai este implicată nicio într-un fel. Nici asta nu cred că este corect și uh, mă bucur că dumneavoastră măcar ne-ați uh, susținut în această privință. Cam atât din partea noastră ca și comentarii pe marginea subiectului. Mulțumesc! Dacă vă mai vin niște idei, sugestii până luni, um, să știți că le preiau chiar cu copy-paste, uh, deci vă sunt recunoscătoare pentru orice idee. Din păcate, nici textele, uh, propunele legislative nu sunt uh, foarte vechi, sunt niște texte formulate și redactate foarte recent, 150 de pagini, deci um, avem încă de lucru și dacă aveți sugestii, nu ezitați să ne căutați. Mai dorește cineva să intervină? Atunci cred că am epuizat și acest punct de pe ordinea de zi. Vă mulțumesc uh, tuturor pentru contribuții. Vom vedea cum putem face lucrurile mai bune. Și cu asta o să reluăm uh, dosarul pe 4 septembrie. Voi încerca imediat după, parza, după vacanța de vară să organizez și o reuniune a raportorilor din umbră pentru a avea niște contribuții bune până la următoarea de dezbatere. O să mai discut cu colegul Fos din Germania. Cu asta am uh, încheiat uh, reuniunea publică, urmează o scurtă uh, reuniune a coordonatorilor. Vă doresc o vacanță relaxantă, să vă refaceți bine. Vă mulțumesc pentru tot efortul depus până acum. Acum însă pentru aceia care nu fac parte din grupul coordonatorilor, vă rog să părăsiți sala cât de repede puteți să putem continua fără întârziere cu reuniunea coordonatorilor.